Ok. Um, dear colleagues. Dragi colegi, dragi colegi, doamnelor și domnilor, dragi colegi, haideți să începem. Este timpul să începem ședința. E o ședință în trei părți. Astăzi, luni 22, și mâine 23 uh, februarie. Mai întâi, ordinea de zi. Dacă nu există comentarii, ordinea de zi poate fi adoptată fără nicio schimbare. Nu văd niciun comentariu. Punctul numărul 2. Anunțurile președintelui. Nu există. Așa că mergem repede mai departe. Punctul numărul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 30 noiembrie 1 decembrie 2015. Dacă nu există obiecții, ele sunt considerate aprobate. Nu? Nu există. Mulțumesc. Asta e tot. Acum, punctul 4. Un nou acord pentru consumatorii de energie Dați-mi voi să vă reamintesc că proiectul de raport nu va fi prezentat de această dată de doamna Griffin, ci de doamna Moody, pentru un minut, în doar un minut și raportul se bazează pe comunicarea din 2015 a Comisiei privind uh, nevoia unui nou acord pentru consumatorii de energie. După cum vedeți, avem o abordare treptată și mergem pas cu pas către Uniunea Energetică. Aș vrea să subliniez că raportul este strâns legat cu raportul domnului Langen privind uh, uh, spre un nou concept al pieței energiei care care va fi discutat uh, după acest raport, în 15-20 de minute poate. Toate, aceste două rapoarte, ambele rapoarte sunt uh, foarte legate unul de celălalt. Al doilea se referă așadar uh, în principal la piața electricității și nu atât de mult la piața gazului. Dar acum ne întoarcem la raportul doamnei Griffin, pentru că e în continuare raportul doamnei Griffin și aș vrea să o rog pe doamna Moody să prezinte raportul. Aveți cuvântul, doamna. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut, uh, comentariile introductive. Din păcate, Teresa Griffin nu poate participa la ședința astăzi, dar m-a rugat să îi prezint raportul privind un nou acord pentru consumatorii de energie. Uniunea energetică ar trebui să aibă în centrul său interesele cetățenilor și cred cu putere că tranziția energetică ar trebui să aibă de rezultat un sistem energetic mai democratic care să aducă beneficii societății în întregime și să crească implicarea cetățenilor și a comunităților locale. Mai larg vorbind, tendințele uh, în rândul consumatorilor arată că există un nivel foarte redus de încredere și lipsă de competitivitate pe multe uh, piețe europene, care au drept rezultat uh, prețuri ridicate la energie. A existat, de exemplu, un studiu și 31% din cei care au răspuns la întrebări au spus că au avut o problemă cu compania de electricitate în ultimii trei ani. Uh, pot spune că am oarecare autoritate privind uh, situația din Marea Britanie. Autoritățile de piață uh, în domeniul concurenței au făcut o investigație între furnizorii de energie din Marea Britanie și rezultatele sunt teribile. Se estimează că peste 1,2 miliarde de lire sterline pe an au fost plătiți în plus între 2009 și 2013 conform acestui raport și peste două treimi din Uh, clienți uh, sunt blocați în tarife nepotrivite și scumpe. Săptămâna trecută British Gas a anunțat o creștere cu 31% a profiturilor pe uh, consumul casnic, în, timp ce prețurile au crescut și mul, milioane de oameni au avut de ales în această iarnă între a-și încălzi casa sau avea bani de mâncare. Obiectivele acestui raport sunt dezvoltarea unei piețe energetice funcționale și competitive care să aibă beneficii pentru consumatori, să democratizeze sistemul energetic, să ajute consumatorii să uh, controleze tranziția energetică, să-și producă propria energie și să devină eficienți din punct de vedere energetic, să promoveze dezvoltarea unui management bazat pe cerere, legând uh, mai bine piețele angro și în detalii și, desigur, să abordeze cauzele sărăciei energetice și să-i protejeze pe cei mai vulnerabili membri ai societății noastre. Raportul subliniază recomandări cheie pentru a realiza aceste obiective, creșterea transparenței și a clarității facturilor, dezvoltarea unor reguli uh, pentru instrumente de comparare site-uri web, plasarea consumatorilor pe cele mai potrivite tarife și păstrarea tarifelor sociale pentru cei mai vulnerabili și eliminarea penalizărilor sau taxelor pentru schimbarea furnizorului. Acest punct, ultim punct, este extrem de important pentru uh, Tereza, din moment ce aceste taxe de încheiere a contractului sau de transfer nu sunt practici competitive și împiedică un consumator să uh, schimbe un furnizor cu altul mai eficient. Uh, de asemenea, uh, cam, uh, campaniile uh, pentru transfer colectiv trebuie încurajate, grupurile consumatori trebuie încurajate să poată să se transfere pentru a realiza economie. În sine, contoarele inteligente și managementul bazat pe cele trebuie să fie susținute pentru ca cetățenii să poată juca un rol complet în tranziția energetică. De asemenea, este crucial, în opinia raportorului, ca acest document să se limiteze la consumatorii casnici, pentru că este momentul ca Parlamentul să se concentreze realmente pe rolul cetățenilor și participarea acestora la tranziția energetică. Tereza, de asemenea, a dorit să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea lor și este nerăbdătoare să continue această cooperare după ce toate amendamentele vor fi fost depuse. În fine, Teresa dorește să adauge că prin uh, calitatea noastră de membru al Uniunii Europene și înțelegeți cât de important uh, este acest lucru acum, putem uh, proteja consumatorii de practici necompetitive și putem crește nivelul de concurență. Nu putem face acest lucru singuri în izolare și suntem mai puternici atunci când 28 de state membre apără consumatorii vulnerabili, uh, drepturile cetățenilor și abordează practicile neloiale. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă. Acestea au fost uh, cuvintele raportorului nostru. Mulțumesc pentru că le-ați prezentat. Acum trecem la intervențiile raportorilor din umbră, reprezentanții grupurilor politice. Domnul uh, Werner Langen, în numele grupului PPE. Dank auch uh, unser Schattenberichterstatter. Mulțumesc. Nici raportorul nostru din umbră nu este deocamdată aici. Însă ar fi foarte bine să avem un acord în ceea ce privește calendarul. Bun, există mereu motive. Eu vreau să vă transmit acum ce, de ce ar avea de spus domnul Kelly. Eu reprezint, îl reprezint practic pe el, am parcurs însă raportul și m-am tot mirat în mai multe locuri cum putem, m-am tot întrebat cum uh, putem noi să uh, reformăm uh, piața, cum putem noi să luăm uh, ca fiind uh, un etalon anumite cazuri din Regatul Unit și mi se pare că este o vedere de ansamblu naivă care rezultă din acest raport în ceea ce privește piața energetică. Asta am avut eu de spus, acum, raport, acum colegul meu. El are trei puncte critice. Tarifele merg în direcția sărăciei energetice. Doamna Griffin, la capitolul tarife, a făcut anumite propuneri, într-adevăr, a spus că există foarte puține standarde tarifare care ar trebui oferite și în orice caz trebuie să ne orientăm după prețul cel mai mic, dar mie mi se pare că acest lucru este împotriva tratatelor, împotriva competitivității și împotriva ideii că acești clienți trebuie să fie participanți activi pe piață. Dacă sunt participanți activi, atunci au o răspundere proprie pentru ceea ce fac pe piață. Clienții au nevoie de Um, o ofertă amplă de tarife ca să poată alege, dar nu există niciun fel de normă în acest sens. Consumatorii au dorințe diferite, idei diferite, nu putem să prescriem anumite tarife, asta este observația domnului Kelly în ceea ce privește tarifele. În ceea ce privește facturile. Domnul Kelly este de acord cu doamna Griffin că transparența trebuie îmbunătățită aici, dar să nu fie încărcate facturile cu informații inutile. Ele trebuie să fie simple și ușor de parcurs. Îmi amintesc uh, ce s-a întâmplat uh, pe vremea lui Helmut Schmidt, fostul cancelar german, care în orașul său natal, Hamburg, în urmă cu vreo 25 de ani a spus că el nu e capabil să citească, să înțeleagă factura la electricitate și dacă o încărcăm cu alte informații, atunci pur și simplu este de neurmărit. Mm, nu pot fi comparate um, ofertele pe o factură, nu are ce căuta asta uh, într-o factură, o comparabilitate a tarifelor. Și la cum sunt create facturile, mă gândesc dacă ele dau întotdeauna datele obiective. Cel mai important este ca fiecare consumator să aibă posibilitatea să uh, schimbe furnizorul foarte simplu, dacă asta își dorește într-adevăr. Noile platforme pot și ele să ofere transparență nouă, dar uh, nu fără să aș asuma răspunderea. Acum, în ceea ce este subiectul sărăciei energetice. Sărăcia energetică poate fi o problemă foarte gravă, e posibil, dar uh, președintele întrerupe. Președintele întrerupe spunând că nu mai avem timp. Vorbitorul insistă. Acest lucru nu e de competența statelor membre, deci domnul Kelly nu este de acord să existe o definiție europeană cu privire la sărăcie energetică. E nevoie, da, de schimburi de bună practică și în niciun caz nu ar trebui să combatem uh, energia prin acoperirea în factura la electricitate a serviciilor sociale. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președintele, pentru că ați prezentat opinia domnului Sean Kelly. Acum aș dori să dau cuvântul în numele ECR doamnei Van Hossiut, care îl uh, înlocuiește pe domnul Fox. Urm, uh, respectăm întotdeauna aceeași regulă. Mulțumesc, domnule președinte. Self and uh, I'm not able to replace me. Nu sunt în măsură să-l înlocuiesc eu pe domnul Fox, dar uh, voi vorbi în nume personal. E o mare plăcere să vă ascultăm atunci, spune președintele. Nu, nu, nu o să-i spun, nu o să-i spun. O să continui acum în olandeză. spokesperson. Dar eu sunt uh, purtătoare de cont a raportului, așa cum s-a mai spus, și raportul prezentat astăzi mm, abordează câteva subiecte într-adevăr foarte importante care au efect direct asupra pieței energetice, așa cum o cunoaștem noi astăzi. Iar raportorul nu se teme să pună degetul pe rană. Este vorba de prețul uh, redus la nivel retail, așa cum se și spune. E vorba de piața, o piață energetică în continuare mult prea mult înfrânată. E nevoie ca consumatorul să fie mult mai bine protejat și multe alte lucruri de acest gen. Și aș dori de asemenea să spun că nu întotdeauna raportoarea oferă soluțiile cele mai bune. Uh, rapor, raportul vine cu o listă întreagă de norme și obligații pentru firmele energetice, timp în care consumatorul este privit ca fiind o ființă pasivă care trebuie ajutată prin orice mijloc. Și eu cred că este o subestimare a consumatorului european, iar în primul rând uh, mi se pare că îi încărcăm, uh, din punct de vedere administrativ, uneori inutil pe furnizorii de energie. De aceea trebuie să fim foarte atenți la acest capitol. Dincolo de asta, în raport se vorbește despre consumatori. Dar e vorba mai degrabă de familii aici. Însă să nu uităm că trebuie avute în vedere și anumite întreprinderi. Pentru că eu cred că uh, și întreprinderile sunt avute în vedere sau dacă nu sunt, ar trebui să fie avute în vedere. Întreprinderile acelea care dau uh, locuri de muncă familiilor noastre și care depind foarte puternic de piața energiei. Și uh, prin amendamente voi face trimitere la exact acest aspect. Vă mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc în numele ALDE. își vrea să o rog pe doamna Lenor să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc raportorului pentru uh, activitatea excelentă și bună colaborare pe acest raport între toate grupurile. E clar că sectorul energetic uh, trece printr-o tranziție fundamentală și trebuie să ne asigurăm că în miezul acestor schimbări se află consumatorii. Așadar, un uh, nou acord pentru consumatorii de energie este necesar pentru a crește puterea consumatorilor și oportunitățile Uh, complete pentru participarea consumatorilor, așa cum a fost uh, subliniat și de antevorbitori, ca investitori, producători și uh, părți implicate. Așa cum a subliniat raportorul, lipsa de transparență privind costurile și consumul face în continuare foarte dificil pentru consumatori să reflecte în mod activ la utilizarea energetică și să facă schimbări în comportament. Dacă vrem să implicăm activ consumatorii și să-i ajutăm să reducă atât consumul cât și costurile, prin uh, uh, reacții bazate pe cerere și exemplu, avem nevoie de date și informații în timp real. Astfel ar trebui să asigurăm uh, dezvoltarea rapidă a Uh, ITNC-ului și mai ales introducerea și dezvoltarea contoarelor inteligente în toate statele membre. De asemenea, sunt de acord cu raportorul că trebuie să realizăm o mai bună reflexie asupra prețurilor angro și cu amănuntul. Prețurile electricității și gazului în Europa uh, scad constant în ultimii ani, dar asta nu se reflectă adecvat în uh, facturile consumatorilor pentru că avem de-a face cu o creștere a ponderii taxelor, uh, Uh, uh, uh, și taxelor de rețea. În fine, pentru a gestiona cu succes tranziția energetică și pentru a crea o piață mai descentralizată și mai flexibilă, este important să creștem implicarea actorilor locali și regionali, cum ar fi orașele și municipalitățile, pentru că ei sunt cea mai apropiată legătură a cetățenilor și pot conecta Uniunea Energetică cu cetățenii. Mulțumesc foarte mult și sper să avem o colaborare foarte bună în viitor. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna. Acum, domnul Maragal, din partea verzilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Înainte de toate, aș vrea și eu să mulțumesc doamnei Griffin și în absența acestea doamnei Moody, care de altfel a spus foarte corect uh, Ehm, colaborarea pe acest raport a fost una foarte bună. Suntem de acord cu misiunea lui, criteriile acestea, am avut câteva schimburi de opinii și am obținut rezultate bune pe acest raport. Avem așadar posibilitatea de a aduce o, aduce o schimbare reală a caracterului și funcționării uh, pieței energetice. Putem trece de la un model centralizat la unul descentralizat, de la un model care se bazează pe energii fosile, Uh, un model finit și care poluează la un model care se bazează pe energii curate și gasii infinite. Așadar, putem să trecem de la un model la, putem să trecem la un model de piață în care vor exista mai multe oferte de uh, furnizare, ceea ce nu e cazul acum, pentru că o serie întreagă de țări, în, într-o serie întreagă de țări, oferta se află în mâna uneia sau a câtorva furnizori. Așadar, uh, evoluăm că, trebuie să evoluăm către o piață în care din ce în ce mai mulți cetățeni vor fi producători, uh, distribuitori și consumatori de energie, bun, mici producători, dar vor fi conectați cu distribuitorii regionali și vor juca un rol fundamental pe această piață nouă. Va fi o piață care va avea utilizatori finali informați, care vor putea să ia decizii corecte, pe baza unor informații corecte și vor exista contoare inteligente, dar de asemenea și posibilitatea de a avea uh, informații uh, direct, acces la informații direct, online, în privind consumul și prețurile de piață. Deci, o piață mai eficientă, va fi o piață mai eficientă. Dar, sigur, nu trebuie să înlocuim piețele private, e nevoie de concurență, uh, Uh, și dacă uh, să nu uităm totuși că în unele piețe, pe unele piețe, în unele țări, piața liberă este o farsă și unii fac abuz de poziție dominantă. Trebuie rezistat uh, în fața oligopolurilor care încearcă să-și apere privilegiile. Sunt sigur că grupul meu, dar și grupul socialist și alții se vor putea pune de acord asupra unui raport care să garanteze o piață competitivă și eficace și vom putea să furnizăm consumatorilor o piață deschisă și concurențială, deci vom putea avea o adevărată piață deschisă. Doamna Griffin va continua să colaboreze cu noi, vom încerca să completăm propunerile sale și ne asociem uh, majorității măsurilor propuse și sper că și Comisia va fi de acord cu uh, acest raport, uh, conținutul lui și vom putea să lucrăm în spiritul respectării drepturilor cetățenilor și consumatorilor în Europa. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. În numele GUE, domnul Xavier Benito Ciluaga. Aveți cuvântul. Președinte, în Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului pentru că a inclus propunerile făcute mai devreme. De pildă, tranziția energetică are nevoie uh, de o perioadă bazată pe uh, regenerabile, cum am văzut în capitolul 2. Suntem recunoscători că acest raport merge în direcția cea bună. Acestea fiind spuse, unele uh, de unele soluții vor un model mai liberalizat uh, cu schimbări de furnizori, dar credem că cheia este ca cetățenii să recâștige controlul prin uh, uh, democratizarea care a luat avânt odată cu energiile regenerabile, care trebuie să fie recunoscută și de stat. Sărăcia energetică, e bine, cred că putem să facem foarte multe în Uniunea Europeană. Trebuie să stabilim măsuri mai concrete în acest raport, pentru că uh, este o urgență a societății uh, noastre. Avem un raport uh, al Comitetului Social care spune că sărăcia energetică afectează 50 de milioane de persoane, o cifră ridicată. Deci nu putem să uh, Uh, lipsim să privăm pe oameni uh, de un anumit serviciu, serviciu pentru că sunt uh, săraci. Deci trebuie să existe și uh, servicii pentru grupurile cu uh, venituri uh, scăzute. Bunăstarea și o locuință decentă sunt garantate prin articolul 25 a declarației privind drepturile omului. Uh, sunt cazuri de extremă necesitate unde trebuie să ne angajăm că vom lua o serie de măsuri. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Tamburanul, Tamburano, în numele FDD. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc colegii Griffin pentru acest raport excelent. În cea mai mare parte suntem de acord cu conținutul acestuia și vrem să-i mulțumim în mod deosebit pentru că s-a gândit uh, pe termen lung. Pentru că dacă nu vedem lucrurile pe termen lung, nu o să putem uh, să îi servim pe cei care ne-au uh, ales. Cred că trebuie să accentuăm o serie de dimensiuni care sunt deosebit de importante. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că avem uh, un uh, lexicon clar pentru această tranziție. Avem o definiție la nivel european clară a consumatorului. Trebuie să avem condiții mai bune de a oferi informații și de a-i proteja pe cetățeni, astfel încât aceștia să hotărască uh, dacă participă pe această piață energetică fără discriminare, uh, bazat și pe condițiile sociale. E, nevorbă, e nevoie de uh, campanii de conștientizare, de programe educaționale. Există o componentă care nu a fost suficient analizate, mecanisme potențiale pentru a uh, stimula o schimbare de comportament în rândul uh, consumatorului. Desigur, suntem de acord că e nevoie de un plus de claritate a facturilor, avem nevoie de uh, formulare uh, tipizate, uh, Știm că acestea sunt greu de citit, așa sunt în Italia și presupun că și în alte țări. Cetățenii trebuie să poată să facă o comparație a prețurilor uh, în conformitate cu uh, orientările europene. Apoi vreau să mă refer la chestiunea sărăciei energetice. Știm că există 50 de milioane de persoane afectate de sărăcie energetică în Uniunea Europeană. Se pare că, din păcate, această cifră continuă să crească. Nu putem să îi lăsăm pe cetățenii europeni în urmă în acest mod. Trebuie să primească un minim uh, volum de uh, energie. Este un drept uh, fundamental. Când vorbim despre sistemele uh, Uh, descentralizate, uh, putem să comparăm cu furnizarea apei. Deci trebuie să vedem energia ca pe un bun uh, european. Doamna Capăl, în numele NF. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul acesta vine la momentul oportun. Sistemul energetic se uh, schimbă, lucrurile merg înainte, consumatorul este din ce în ce mai implicat și are din ce în ce mai multe posibilități să influențeze Uh, consumul de energie. Există viziuni foarte clare despre cum ar trebui să arate factura la electricitate și este foarte important să punem consumatorul în centrul preocupărilor noastre. Dar, în opinia noastră, în acest, uh, din acest raport nu se trag concluziile necesare, pentru că nu toți consumatorii au aceleași dorințe și nevoi, nu, acel, nu toate piețele au același nivel de integrare și este important ca pentru consumator să existe stimulentele și semnalele necesare pentru a crea o piață retail uh, în care consumatorul să fie forța motrice. Nu trebuie să mergem uh, de sus în jos, ci trebuie să mergem printr-o deschidere a pieței în această direcție. Și permiteți-mi să menționez câteva aspecte importante din raport în acest sens. Nu doar producătorii trebuie să fie participanți echitabili la piață, ci toată lumea trebuie să asume răspunderea. Apoi, cu privire la pachetul energiei, nu în toate statele uh, se întâmplă lucrurile așa cum se întâmplă în Regatul Unit. A mai fost acest exemplu numit uh, de mai multe ori astăzi. Uh, adesea este vorba și de competitivitatea pieței. În ceea ce privește transparența facturii, s-a spus astăzi că factura este complicată și că există suprareglementări în anumite state membre. Noi suntem pentru mai multă transparență, dar o transparență de bun simț, vă rog frumos și comparabilitatea datelor mm, sau comparabilitatea ofertelor nu mi se pare un lucru de mm, bun simț. Eu cred că consumatorii oricum mm, trebuie să își caute singuri furnizori, nu trebuie să le dea cineva asta mură în gură. Și în ceea ce face sărăcia energetică, răspunderea nu este doar a furnizorilor, a ofertanților, Toată lumea este răspunzătoare aici și nu, noi suntem împotriva subvențiilor indirecte. E nevoie de posibilități progresive pentru a avea măsuri corecte de reglementare aici. Și în ceea ce privește tarifele sociale, vă rog frumos, nu la nivel european, pentru că asta ține de sarcina statelor membre și acest lucru nu are ce căuta pe factura la electricitate. În acest sens, noi am depus mai multe amendamente. Vă mulțumim! Da. Uh, intervention by our... Au fost uh, intervențiile raportorilor uh, din umbră și reprezentanților grupurilor politice. Acum trecem la alți colegi. Domnul Nica. Îi mulțumesc colegii noastre, Tereza Griffin, pentru acest raport. Îi doresc multă sănătate și îi doresc ca să vină rândurile noastre cât mai curând posibil. Uh, de asemenea, vreau să vă spun că este un subiect care uh, este de cea mai mare importanță, pentru că, așa cum a fost uh, menționat de mai mulți reprezentanți ai grupurilor politice, competitivitatea prețurilor și faptul că consumatorul european trebuie să plătească prețul corect este o preocupare majoră. Și cum este posibil să plătească un preț corect în momentul în care în quasi totalitatea țărilor europene ne confruntăm cu aceeași problemă? Monopolul distribuitorilor de energie, deci, spre deosebire de cei care utilizează telefonia mobilă ca să fac mai ușor de înțeles mesajul pe care vreau să-l transmit, unde poți să faci schimbarea în aceea zi și în curând va fi posibil să o faci într-un minut, aici ești dependent de acele fire care îți vin în casă. Și majoritatea țărilor europene uh, există un abuz al acestor, acestor monopoluri care au făcut ca aceste factori să devină pur și simplu, în multe cazuri, de resuportat și în multe alte cazuri, așa cum a spus și în raportul Terezei Griffin, să plătească prețuri nejustificate. Care e soluția? Evident, o competitivitate reală și să existe o reglementare care să permită diferiților furnizori de energie să poată să utilizeze rețelele de transmisie energie electrice, astfel încât energia să poată să fie bazată pe prețuri reale. În al doilea rând, în privința sărăciei energetice, vreau să vă spun că este un subiect extrem de important pentru că din cauza acestui sistem de lipsă de competitivitate s-a ajuns în situația să avem 50 de milioane de oameni pentru care a consuma curent electric pentru pur și simplu a se încălzi sau avea acces la lucrurile elementare a devenit un lux. Și acest lucru este inacceptabil și de acest motiv uh, salut uh, poziția grupurilor parlamentare și dorința de a găsi un compromis pentru a ieși cu un raport uh, foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Blanco López, următorul vorbitor. Gracias, presidente. Eu también me quiero sumar a las felicitaciones. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să o felicit și eu pe doamna raportor pentru întreaga activitate și eu sunt de părere că cetățenii nu au nevoie de energie mai curată și accesibilă, ar trebui să fie încurajați să-și producă Singur energia sau să stocheze energia. Iată un lucru care n-a fost uh, neapărat facilitat la mine în țara mea. Avem nevoie de un pas în plus înspre decarbonizarea energiei, altminte nu atingem obiectivele de la Paris. Fără un cetățean activ, fără participare, nu vom uh, reuși să obținem asta. Piețele trebuie să fie structurate în așa fel încât cetățenii să dispună de instrumente necesare pentru a putea compara prețurile și apoi să schimbe furnizorul dacă asta își doresc, în așa fel încât și astfel să aibă o eficiență a energiei. Dacă într-adevăr vrem să finalizăm Uniunea Energetică, atunci trebuie să o facem în așa fel încât să ținem cont de necesitățile, de nevoile cetățenilor, să fie centrul preocupărilor noastre. Nu poate, nu, o piață nu poate funcționa dacă milioane de oameni sunt excluși sunt oameni care nu-și permit factura la electricitate. Sărăcia energetică trebuie abordată ca atare. Acest lucru trebuie să fie un element prioritar aici. Mulțumesc. Mulțumim, stimate coleg. Domnul Schönhauser are cuvântul acum. Oui, cher je sais Dragi colegi, <clears throat> nu știu dacă trăim în aceeași lume, dar asta se întâmplă des în Parlamentul European. Eh, țin să subliniez față de acest raport eh, partea pozitivă și anume accentul pe eh, eficiența energetică, dar pentru că vorbim de chestiuni financiare aici, eficacitatea aceasta este o dorință de Crăciun, ca să spun așa. Că, dar să vă reamintesc câteva fapte. Care e piața cea mai concentrată în domeniul energetic? Actualmente piața franceză. Noi suntem un monopol în ce prima societate, avem prima societate de electricitate la nivel mondial. Care este uh, prețul cel mai mic la electricitate tot în Franța. Deci vă rog încetați să mai vorbiți de concurență generalizată atunci când avem monopoluri naturale și uh, când pentru a avea o strategie pe termen lung, piața este absolut incapabilă să organizeze această concurență pe termen lung această punere în concurență generalizată pe care o doriți va crește precaritatea și acum vreți și mai multă concurență ca să suprimați precaritatea? Uh, v-ați pierdut mințile? Uh, încercați întâi să vă dați seama despre ce vorbiți. Mr. Zanonato. Președintele, mulțumesc, domnul Zanonato. Mulțumesc, domnule președinte. Textul propus de colega Griffin are multe merite Piața în detalii are nevoie de transparență, care până acum a lipsit, și trebuie să, se, să aibă o bază solidă. Uh, completarea celui de-al treilea pachet, democratizarea pieței energetice, uh, gestiunea bazată pe cele și oferte, acestea sunt obiectivele uh, care au fost indicate de Tereza drept Uh, au fost indicate într-un mod foarte clar uh, în uh, propunerea asta. Este clar că discursul privind piețele în detaliu nu poate să nu țină seama de prețurile angro și de structurile pieței care trebuie să fie mai concurențiale la nivel angro. Trebuie să fim democratici și transparenți la nivel în detaliu și acest lucru, la nivelul prețurilor în detaliu și acest lucru a încercat raportorul să-l reflecte și salută acest lucru. În special începește completarea celor de-a treilea pachet energetic. Cred că ce vedem în alinatul 6, privind prețurile, informația, tarifele, soluțiile transparente, toate aceste lucruri, toate aceste propuneri reprezintă elementele principale de care avem nevoie. Îmi imaginez că o să existe rezistență din partea operatorilor la astfel de idei, dar trebuie să luăm notă de faptul că e nevoie de aceste lucruri astăzi. Mâine, în viitor, Uh, vom avea în cele din urmă o factură energetică unică, standardizată, fie că e vorba de electricitate, gaz și sisteme de control și etichetare și sisteme de guvernanță, mecanisme de guvernanță. Deci, de ce nu putem să avem același lucru și la ultimul pas al procesului de distribuție? Pentru că aceasta este uh, piatra angulară a relației cu consumatorii și dacă ne uităm la diferitele tipuri de facturi care există, Uh, înțelegem că astăzi uh, relația cu consumatorul nu funcționează cum trebuie, nevoie de un nou pact pentru transparență. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Roil, următorul vorbitor. Yeah. Mulțumesc. E important că acest raport descrie o problemă. Dar, uh, față de alți colegi, în ceea ce privește soluțiile, mi se pare că acestea sunt cam pe lângă raport. Nu e corect. De exemplu, ideea de a avea o standardizare a ofertelor o comparabilitate a tarifelor și totul prin factură, dincolo de regulile în vigoare, îmi pare rău, nu avem nevoie de așa ceva. Plec de la ideea că cetățenii sunt uh, cu putere de înțelegere și că pot să ia singur o decizie. Ar trebui să susținem această capacitare, dar uh, nu să venim cu alte um, idei. Și nu cred că este corect să avem uh, Uh, o finanțare dintr-un fond european uh, a unui schimb colectiv uh, al furnizorilor. Nu înțeleg asta. Iar în ceea ce privește sărăcia energetică, da, e o problemă, dar și este corect identificată, dar situația din statele membre este foarte, foarte diferențiată. Nu putem să tratăm totul la unison. Și avem acum prețuri atât de mari la energie în Europa și din cauza deciziilor noastre politice. Să ne plângem acum că se scumpește electricitatea în timp ce noi dăm uh, decizii care scumpesc de fapt energia, este o eroare și pe mine nu mă miră că se întâmplă asta. Eu uh, nu cred că aici sunt lucruri care mereu trebuie Uh, organizate neapărat la nivel de stat. Sunt și alte metode pentru a ajunge la un preț mai uh, ieftin. Sunt uh, reguli ale pieței, concurența joacă un rol important aici și din țara mea nu pot decât să vă spun că concurența este acum atât de mare acolo încât schimbul furnizorului nu mai e o problemă. Scenariul acela cu poziție de monopol este de domeniul trecutului la noi. Mulțumesc. Thank you. Doamna Calas, mulțumesc. Am un singur comentariu eh, și un singur punct pe care nu sunt de acord cu raportoarea, și anume tehnologiile inteligente. Nu cred că tehnologiile inteligente sunt, atât de, sunt eh, negative. Eu cred că ele pot permite consumatorilor să ia decizii eh, pe baza unor informații corecte și pot face piața să funcționeze. Asta înseamnă că vor scădea și prețurile. Prin urmare, cred că tehnologiile inteligente pot fi un lucru pozitiv. De asemenea, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. În numele comisiei, domnul director Borland. aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membrii ai comisiei. Am uh, ascultat intervențiile dumneavoastră de astăzi și Iau notă cu mare satisfacție uh, că aproape toți, aș spune, suntem de acord asupra unui principiu fundamental și aș vrea să folosesc cuvintele uh, doamnei Moody, și anume că ce ne trebuie este o piață funcțională și competitivă care să servească scopurilor consumatorilor. Acesta este principiul uh, de bază și, sigur, definiția consumatorului trebuie să fie generală, uh, atât mici consumatori gospodării până la consumatori industriali. Sunt diverse grupuri de consumatori. Dar uh, ce avantaje au consumatorii? Care, acesta trebuie să fie principiul nostru Uh, uh, de bază. Ce avantaje au consumatorii astăzi pe piață? Foarte puțin. Și atunci, întrebarea pe care trebuie să ne punem este cum îmbunătățim situația consumatorilor în sistemul energetic și despre asta e vorba. Avem nevoie de drepturi concrete aici, domnule Magal, într-adevăr, avem nevoie de o abordare realistă și nu de una teoretică, așa cum uh, avem în mare parte astăzi. Ce înseamnă asta? Ce vreau să spun? Astăzi avem transferul uneori transferul este legat de anumite penalizări care trebuie plătite ca să te muți de la un furnizor la altul. Acesta trebuie să dispară, pur și simplu. Și trebuie să fie posibil să te muți de la un furnizor la altul în mod liber. Apoi, uh, transferul colectiv e un lucru care s-a dovedit uh, uh, un instrument foarte util, pentru că, evident, în mod colectiv ești mai puternic decât ca individ, pot, asta poate crește uh, puterea de piață, puterea pe piața consumatorilor. Uh, pricing-ul dinamic, facturarea dinamică uh, în, și împreună cu ce a spus doamna Calas și anume instrumentele inteligente, aceștia nu trebuie impuse consumatorilor, trebuie să li se dea consumatorilor uh, de ales dacă vor să aibă o facturare standard sau o facturare dinamică ar trebui să fie alegerea consumatorului. Apoi, uh, facturile. Într-adevăr, transparența e o problemă și vă promit că vom face o propunere astfel încât factura, prima pagină, să arate la fel în toate statele membre, să conțină numai informațiile relevante pentru consumatori și nu toate acele detalii pe care nimeni nu le înțelege și nimeni nu vrea să le știe. Apoi, uh, uh, instrumentele cuprinzătoare de care s-a vorbit. Într-adevăr, așa este, avem nevoie de ele și avem nevoie de instrumente certificate. Avem multe instrumente, dar de multe ori ele nu sunt de încredere și trebuie să, fim, să ne asigurăm că ele vor fi satisfăcătoare. A treia generație, domnule Blanco Lopez, într-adevăr și acesta este unul dintre elemente. Avem astăzi o situație în care consumatorii nu au niciun fel de cadru legal în care să opereze și iau nevoie de siguranță juridică, trebuie să știe ce pot face, cât de departe pot merge, cum pot uh, folosi rețeaua de distribuție, de exemplu. Apoi începește tarifele. Aici uh, raportul menționează tarifele standardizate și aici trebuie să spun că tind să susțin ce a spus domnul Langen, în sensul că uh, vrem realmente tarife standardizate dacă avem un sistem de transfer funcțional și Uh, pricing dinamic, atunci aceste două instrumente sunt mult mai eficiente și concurența va face restul. Uh, uh, reacția, răspunsul bazat pe cerere e foarte important. Voi fi scurt, domnule președinte. La fel, contoarele inteligente au legătură cu noile tehnologii. Putem avea uh, pricing dinamic numai dacă avem contoare inteligente. De asemenea, vreau să subliniez ce a spus doamna Mina. Acțiuni locale. Aici uh, la nivel local și regional se pot crea cooperative de energie. Sunt uh, proiecte foarte frumoase în țara dumneavoastră, domnule președinte. Am vizitat-o anul trecut și am văzut două proiecte foarte interesante la nivelul unor regiuni. Deci e foarte interesant să vezi ce se poate obține atunci când conectezi sursele de generare. Apropo, în acest caz era vorba de surse regenerabile și biomasă. Și ultimul punct, sărăcia energetică. Și aș vrea să extind această discuție și la consumatorii vulnerabili, pentru că sunt două lucruri diferite dar ele trebuie abordate. Sunt uh, de părerea celor membri ai Comisiei care susțin să nu se creeze un fond la nivel european. Cred că aceasta este sarcina uh, specifică statelor membre, dar asta nu înseamnă că nivelul european nu poate face nimic. Cred că trebuie să ne organizăm și într-o, oarecare, într-o mare măsură am și făcut asta, să facem schimb de bune practici pentru a asista, ajuta statele membre care nu au încă sistemele să facă aceste sisteme. Și tocmai mă întorc de la Sofia. Cu Bulgaria, de exemplu, Comisia dezvoltă liberalizarea pieței de electricitate. Și cu ce am început? Am început cu abordarea sărăciei energetice și crearea unui sistem pentru consumatori vulnerabili. Și suntem foarte aproape. Am luat cele mai bune practici din alte state membre, le-am folosit în contextul bulgar și veți vedea, în mai o să venim cu un sistem care, după părerea mea, este incomparabil. Deci e posibil, făcând schimb de informații, ajutându-ne unii pe alții, și aici poate am putea utiliza mai bine comisiile uh, și discuțiile care pot avea loc în uh, cadrul lor, dar o, o, o bază, o acțiune la nivel european, cred că ar fi un pas prea departe. Competența statelor membre. Mulțumesc foarte mult. Președinte, mulțumesc. Doamna Moody, aș dori să uh, mai interveniți la sfârșitul discuției. Mulțumesc foarte mult. Uh, salut uh, contribuțiile colegilor și reacția Comisiei la acest raport. Cred că Există un acord asupra nevoie de a aborda sărăcia energetică și de a ne asigura că toți consumatorii de energie uh, sunt tratați corect. Uh, consensul pare să includă ideea unei nevoi uh, de informație accesibilă și de transparență, de informație transparentă, mai ales dacă vrem să funcționeze piața concurențială. De asemenea, începește nevoia de soluții tehnologice. Poate că sunt în dezacord cu comentariul doamnei Calas că acest raport respinge această idee. Cred că e foarte clar, spune foarte clar că trebuie să folosim posibilitățile tehnologice și de asemenea că orice soluție nouă implică stimularea acțiunilor regionale în ce privește furnizarea, autogenerarea și stocarea. Trebuie să, și de asemenea trebuie să ținem seama de probleme de distribuție. Știu că Tereza va fi foarte interesată de comentariile care s-au făcut în această după-amiază și va continua să colaboreze strâns cu raportorii din umbră uh, în uh, elaborarea amendamentelor și discutarea acestea. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă, spune președintele. Uh, îi dorim numai bine, doamne Griffin. Dragi prieteni, Termenul limită pentru depunerea de amendamente la proiectul de raport este 25 februarie la ora 12 la prânz, așadar 25 februarie depunerea de amendamente. Mulțumesc. Punctul numărul 5 către un uh, nou concept al pieței energiei examinarea proiectului de raport, raport din proprie inițiativă, schimbul de opinii asupra raportului domnului Langen urmează publicării unei comunicări a Comisiei privind conceptul de al pieței energiei din iulie 2015 și raportul domnului Langen va oferi o opinie preliminară a Comisiei 3 și a Parlamentului înainte de publicarea de către Comisie a propunerii sale legislative privind conceptul pieței energiei undeva spre sfârșitul anului. Așadar, suntem după publicarea comunicării Comisiei și înaintea publicării propunerii legislative. Unele dintre punctele eh, care trebuie discutate includ chestiuni foarte importante cum ar fi uh, siguranța furnizării de electricitate, rolul uh, uh în viitoarea uh, subvenționare a energiei sau rolul mecanismului de backup în cazul energiilor uh, regenerabile. Și de asemenea, furnizarea de gaze, în acest motiv, este absolut esențială. Comisia ITRE va avea o audiere publică pe acest subiect săptămâna, luna viitoare, mă scuzați, pe 17 martie, foarte important. Luna viitoare, deci cam într-o lună, vom avea o audiere publică privind noul concept al pieței energiei. După cum vedeți, titlul raportului este destul de general uh, noul concept al pieței energiei, dar în, în principal despre piața de electricitate și unele probleme legate de furnizarea de gaz, rolul mecanismelor de backup, așa cum am menționat deja. Uh, aș dori să-l rog pe raportorul nostru, domnul Langen, să ne prezinte acest raport și opiniile sale. Aveți cuvântul. Da, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ați uh, numit deja punctele cele mai importante cu audierea de, de pe 17 martie și după aceea propunerea legislativă prevăzută pentru sfârșitul anului. Este un subiect important uh, aici la conceptul nou al pieței energetice. Și raportul meu a fost adus în toate limbile, e public din 27 ianuarie, în așa fel încât acesta poate fi prezentat acum Plec de la premisa că colegii mei uh, l-au și parcurs. În ceea ce privește punctele comisiei, sunt trei puncte. O piață europeană cu semnale clare de preț pentru noi investiții, obiectivul al doilea al comisiei, să existe o abordare europeană în ceea ce privește siguranța energetică și, în al treilea rând, consolidarea cooperării regionale la nivelul politicii energetice, mai ales în ceea ce privește investițiile în noi uh, instalații, cu reguli de promovare și interconectare, precum și integrarea energiilor regenerabile. În baza acestor trei obiective, eu mi-am uh, structurat raportul și vreau să numesc câteva puncte în cadrul prezentării mele. În primul rând, propunerea Comisiei uh, față de prețul volatil transmite uh, semnale importante pentru investitori și pe viitor va trebui să vedem cum structurăm piața. Este o idee foarte bună, mai ales dacă e vorba de abolirea prețurilor, reglementate, dar poate rezulta un conflict între aceste semnale de preț și investițiile pe termen lung și aș fi extrem de recunoscător Comisiei dacă ne-ar oferi câteva clarificări. În al doilea rând avem siguranța aprovizionării cu energie. Acest lucru ține în primul rând de mixul energetic din statele membre la ora actuală, iar Comisia își dorește o nouă dimensiune europeană pe care să o poată justifica în acest sens, dar fără a aduce atingere competențelor statelor membre. Aici există foarte multe puncte pozitive de plecare și am făcut referire la toate acestea în raportul meu. În al treilea rând e vorba de cooperarea consolidată la nivelul um, rețelelor și aici avem uh, foarte multe exemple deja. Dar trebuie luat o decizie politică dacă vrem într-adevăr să mergem un pas înainte, să ducem această cooperare mai departe și să o instituționalizăm eventual. Dar aici există exemple pozitive și negative. Și apoi e vorba de piețele de capacitate care deja au fost introduse în mai multe state membre pentru că, în mod evident, mecanismul de piață nu mai funcționează suficient într-o vreme a restructurării energiei cu energii regenerabile și așa mai departe. Uniune energetică, piață europeană, toate aceste lucruri sunt practic slăbite din cauza lipsei de competitivitate și a fragmentării pieței, iar fragmentarea pieței trebuie evitată prin măsuri de stat sau respectând principiul de bază de a avea o politică europeană identică, aplicată identic în toate statele membre. În ceea ce privește dezvoltarea rețelelor și capacitatea de transport uh, și de transfer energetic este o precondiție importantă pentru o piață unică a energiei. Interconectarea statelor are în continuare lacune importante. Până acum, obiectivul era de 10% din capacitate să fie interconectată. Comisia ne propune acum 15%. Există însă și câteva um, Um, pro, puncte, zone problematice aici și trebuie să rezolvăm problema precarității energiei în anumite regiuni. Aici este vizată comisia cu o întrebare ce perspectivă întrezărește ea la aceste capitole. Apoi avem uh, subiectul energiilor regenerabile. Avem exemple, de exemplu din uh, țara mea. O subvenționare pe termen lung nu mai este uh, compatibilă cu timpurile noastre și nu, nu mai putem să oferim prețuri fixe pentru 20 de ani. Cel mai important este să avem o integrare a energiilor regenerabile în mixul energetic în funcție de ceea ce uh, ne spune piața, să fim orientați către piață și să nu uităm că e foarte important să consolidăm energiile regenerabile ca și celelalte domenii. În ceea ce privește furnizorii, în anii 90 Am avut primul pachet uh, pentru energie, acum uh, vrem să avem rețele și sub 100.000 de consumatori, uh, dar eu cred că este fals, pentru că sistemul de până acum s-a dovedit a fi bun, iar în ceea ce privește protecția datelor, disponibilitatea datelor clienților, aceste lucruri sunt foarte sensibile și foarte dificile. O ultimă observație. Ca de fiecare dată, raportul meu a fost limitat uh, ca lungime, de aceea nu toate punctele au fost uh, nu toate punctele au fost uh, cuprinse în el și aș fi extrem de recunoscător colegilor dacă ține cont de aceste îngrădiri. Mulțumesc. Acum raportorii din umbră, nu mai mult de două minute. Vă rog frumos. Este imposibil, domnule președinte, măcar trei minute. Nu, nu, nu. În 28 de minute vine domnul comisar. Bine, o să încerc. Il, il progetto di rapporto del... Mulțumesc. Proiectul de raport al colegului Langen ne dă un punct de pornire. Există o serie de aspecte care trebuie dezvoltate. Uh, acum, rapid, în ceea ce privește unele aspecte uh, științifice, clasificarea nu se bazează, după părerea mea, pe uh, Uh, agenda uh, climă și energie au uh, un obiectiv comun și există prerogative care subliniază acest lucru. Dacă vrem să folosim pe deplin infrastructura energetică, trebuie să avem un mix energetic. Sigur, statele membre Uh, sunt cele care stabilesc acest mix energetic, însă trebuie să ne gândim și la impactul ulterior asupra agendei climă. Dacă uh, organizăm piața energetică, în primul rând trebuie să integrăm energiile regenerabile. Apoi textul spune că trebuie să ajungem la un procent de 30%. Dar cum poți să ajungi la 30% dacă întrerupi susținerea acordată regenerabilor, mă uit la alinatul 19, uh, dacă adaugi uh, econ uh, riscul economic care este suportat de agenții operatori, mă uit la alinatul 23. Apoi spunem în alineatul 20 că trebuie să avem o stocare a energiei. Fără aceste elemente nu o să ajungem la procentajul de 30%. Să uh, vedem care este adevărul. Există modalități de definire diferite, trebuie însă pentru o vedere echilibrată să uh, respectăm subsidiaritatea, dar totuși responsabilitatea să aibă Uniunea Europeană. Trebuie să avem, în primul rând, acolo unde este posibil, uh, răspunsuri comune la aceste provocări. Domnul Lange face referire în textul său la strategii naționale, la soluții naționale. Cred că acest lucru merge în direcția uh, greșită, nepermițând Uniunii Europene să hotărească. Și un ultim punct. problema consumatorilor. Domnul Krasnodevski este aici. Da, o să fiu succint. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să spun decât câteva cuvinte. Vreau să subliniez trei puncte din acest raport, care pare să fie unul echilibrat și care merită să fie susținut ceea ce este într-adevăr important. Evaluarea noastră este pozitivă. În primul rând, stat, ă, dreptul unui stat membru de a hotărâ asupra propriului mix energetic. Raportorul a spus că se gândește la un mecanism ă, la nivelul Uniunii Europene în viitor. Apoi, următoarea idee pe care tocmai am auzit-o, energiile regenerabile, care să fie mai orientate uh, spre piață, dar acest lucru trebuie să se întâmple. Și al treilea element important, aspectul regional al piețelor energetice. Dacă avem uh, un teren de egalitate, deci reguli egale pentru toată lumea. De asemenea, regulile pe care le regăsim în al treilea pachet energetic. Însă, am și uh, trei uh, remarci critice. Prima, nu regăsim aici uh, rolul contractelor pe termen lung. O a doua critică se referă la abordarea negativă a așa numitelor uh, piețe de energie importante pentru securitatea energetică și a treia remarcă uh, critică este că în acest raport nu se face o diferențiere între Europa Occidentală și Europa Centrală și de Est. Și evaluarea costurilor uh, reformării pieței energetice pentru uh, Europa Centrală și de Est. Suntem într-o situație uh, specială aici. Mulțumesc că ați fost succintă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Riche spune, uh, colega mea este la Praga și o să împărtășesc remarcile sale. Începe pentru a, prin a mulțumi domnului Langen pentru munca sa și reamintește că stabilirea unei piețe cu adevărat europene a electricității este esențială pentru securitatea furnizării și independența de importul din uh, terțe uh, țări. Așa cum subliniază raportul, problema pieței rămâne centrală, apoi pentru a întări competitivitatea și pentru uh, a atinge obiectivele uh, climatice trebuie uh, să avem reglementări previzibile și stabile care să respecte principiul neutralității tehnologice. În același timp, Uniunea Europeană nu își va realiza ambițiile dacă nu se face o reformă. Industria trebuie să investească în noi tehnologii, uh, plătind, recompensând uh, performanțele uh, deosebite. Sigur, trebuie să Uh, vedem la ce nivel trebuie să se facă cooperarea care este deja uh, bună. Uh, politicile regionale trebuie să se facă în concordanță cu celelalte politici pentru a nu fragmenta piața. Deci consultarea interpărți este esențială, iar această piață capacitară probabil că va da roade. În final, susține propunerea domnului Langen înainte de a stabili prețul uh, Uh, care să uh, reflecte uh, penuria ofertei, trebuie să reamintim că nu avem de exemple credibile în Uniunea Europeană. Președintele, mulțumesc domnul Turmes din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să subliniez că foarte multe aspecte din acest raport sunt susținute de noi. În primul rând, abordarea critică și sceptică uh, a plăților uh, capacităților naționale care poate să submineze piața internă uh, europeană. Acest lucru se face de, mult, de multe ori sub presiunea oligopolurilor. Uh, din uh, diverse uh, motive. În ceea ce privește cooperarea regională, spuneți, domnule Lange, că sunteți pentru cooperare regională, apoi spuneți însă că, în esență, nu este nevoie de guvernanță europeană pentru a facilita acest lucru. Sunt mai degrabă de acord cu domnul Zanonato și uh, probabil o să vedem ce propune comisarul în ceea ce privește piața gazului. Uh, Uh, arată puțin uh, ce trebuie să se întâmple și pe piața uh, energetică. Dacă vrem să avem beneficii de pe urma acoperirii regionale, e nevoie de un anumit tip de guvernanță. Și eu, cel puțin, prefer să avem o formulare mai bună sau mai ambițioasă. Uh, aspecte care nu sunt suficient reflectate. Spuneți că ETS-ul trebuie consolidat, dar nu propuneți niciun fel de măsuri. Poate că în răspunsul dumneavoastră ați putea să vă referiți la măsurile concrete pentru a uh, întări ETS-ul. Apoi trebuie să întărim cererea și oferta, care constituie mecanismul cel mai uh, ieftin pentru a avea flexibilitate pe piețele energetice și apoi uh, aveți puțin o ideologie antiregenerabilă, așa am simțit, și pentru echilibrul raportului poate că ar trebui să scăpați uh, de această poziție. Uh, recunoaștem că um, au fost atâtea eșecuri pe piața carbonului, pe alte piețe, trebuie să avem investiții în piața energiilor regenerabile. Doamna Ernst, din partea GUE. Mulțumesc! În primul rând, e bine că sunt câteva lucruri care măcar sunt anunțate. E faptul că trebuie să fie sporită cota energiilor regenerabile, că trebuie să fie consolidate rețelele, că să avem o abordare regională a furnizării de energie, dar lucrurile nu sunt mai apoi declinate. Și punctul 26 ne deranjează foarte tare cu mixul energetic. Asta o spun direct uh, și vă spun în față și uh, cu uh, acest atașament față de energia nucleară. E greșit și eu cred că acestea sunt lucrurile care n-ar mai trebui uh, prescrise astfel. Eu mă apăr împotriva acestui fapt. E importantă poziția critică față de mecanismele de capacitate. A trebuit să fie și parte audierii, plec de la această idee, la fel și cu semnalele de preț. Uh, și spun că trebuie să fim împotriva acestor mecanisme de stat de capacitate pentru că, odată, nu există absolut niciun model suficient de matur în așa fel încât să putem să-l preferăm și apoi pentru că ar fi o modificare fundamentală a sistemului de piață aici și nu există niciun fel de necesitate de a face asta. Mi se pare că mai degrabă ar, ne-am îndepărtat de o piață europeană. Considerăm de asemenea că ar trebui să existe un studiu de impact politic pentru asemenea lucruri și că ar trebui să ne exprimăm mult mai ferm, mai ales în ceea ce privește scepticismul față de piața de capacitate. Cam atât din partea mea deocamdată. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Tamburano, în numele FDD. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru uh, ceea ce a făcut. Sunt evoluții uh, pozitive. Uh, o să mă refer la uh, mecanismul de capacitate, așa cum au spus-o și alți colegi. Uh, piața energetică, reformarea acestea trebuie să fie un instrument cheie pentru a merge mai repede în direcția decarbonizării economiei. Aș vrea să subliniez câteva puncte care merită să fie discutate în centrul mixul uh, lui energetic trebuie să fie energiile regenerabile, trebuie să le definim pentru că există mecanisme stabile de susținere. Uh, trebuie să fim și mai ambițioși, iar consumatorii proactivi trebuie să joace rolul său. Mecanismele de piață trebuie să fie puse în valoare, trebuie uh, să avem în vedere aceste mecanisme nu numai că trebuie să avem informații amănunțite în ceea ce privește externalitățile, însă trebuie să fie un mecanism care să integreze toți actorii participanți la piață, uh, toate modelele uh, Uh, de piață, chiar dacă sunt fluctuante. Însă trebuie să existe garanții de includere, cum ar fi uh, fluctuația care nu trebuie să îi uh, forțeze pe consumatorii europeni în afara acestei piețe, mai ales categoriile vulnerabile. Ați spus că sunt 50 de milioane în sărăcie energetică, deci 10% Uh, din populația Uniunii Europene. Dacă nu ținem cont de asta, de ce fel de energie vorbim de fapt? Trebuie să avem instrumente financiare adaptate. Investițiile publice au avantajul de a avea o proiecție pe termen mai lung, 20-30 de ani. Acest lucru ar putea să faciliteze extinderea pieței. Există o multitudine de subvenții, mecanisme de capacitate de care s-a vorbit, care au favorizat unele sectoare și au defavorizat altele. Nu trebuie să pierdem de vedere acest lucru. Deci piața trebuie să vină cu un sistem de compensare care să-i pună pe toți pe un picior de egalitate. Dacă vorbim de piață liberă, piața trebuie să fie liberă pentru toată lumea. Doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport extraordinar care subliniază care sunt uh, nevoile pentru un nou concept de piața energiei, cu toate măsurile care ar trebui să facă într-adevăr ca acest concept să fie unul fezabil și orientat către viitor. Dar permiteți-mi să um, emit câteva premise fundamentale. Odată e zona de preț între Germania și Austria care ar trebui menținută. Altminteri, pentru consumatorii austrieci din țara mea, costurile ar ajunge la până peste 300 de milioane de euro. Apoi, reguli prin reguli egale pentru toți participanții la piață, uh, sunt condiții unitare atât în ceea ce privește uh, factura, cât și celelalte elemente, nu doar pentru că avem uh, nevoie de o integrare a tuturor tipurilor de piață, cât și um, să avem în vedere un sistem european. Ar trebui să avem în vedere însă și energiile regenerabile, care trebuie să uh, poate intra în mixul energetic. Vrem să existe o registrare a serviciilor, a tuturor serviciilor și să reușim ca astfel să depășim și lacunele care este pe piața energetică. Și apoi ce se întâmplă cu subvențiile transeuropene pentru instalațiile energetice? Ar trebui să definim noi actori și ar trebui să ținem cont de condițiile de competitivitate în așa fel încât uh, instalațiile convenționale să um, fie avute și ele în vedere. Pe termen mediu, costurile ar trebui să fie transpuse în factură. Iar în ceea ce privește participarea la piața energetică, ar trebui să existe o aprovizionare garantată, sigură, cu transparență pe piață, prin licitații, prin uh, uh, elemente, definirea elementelor pozitive și negative și prin crearea unor piețe energetice transfrontaliere. Iar în ceea ce privește gestionarea lacunelor, noi credem că ar trebui să existe și o platformă electronică în așa fel încât să putem uh, deschide piața pentru energiile regenerabile, pentru ca astfel să putem controla mai bine situația produsele noi energetice ar trebui să fie utilizate și ar trebui să existe un grad de libertate la nivelul reglementării, în așa fel încât acest proces să devină realitate. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, ceilalți vorbitori acum, o listă lungă, deci nu puteți să interveniți decât un minut. Îmi pare rău că trebuie să vă spun asta. Domnul Blanco Lopez, primul vorbitor. Mulțumesc. Uniunea energetică depinde de crearea unui sector interconectat bazat pe eficiența energiilor regenerabile și care să folosească, să valorifice resursele energetice. Trebuie să avem uh, prețuri accesibile uh, pentru electricitate. Trebuie să scăpăm de insulele de energie, așa cum este peninsula iberică trebuie să ne gândim la uh, capacități. Apoi, lipsa de integrare uh, subminează uh, securitatea furnizării energetice. Totuși, uh, cheia organizării uh, stă în uh, interconectare, în o trocerere pentru regenerabile, energie generată de cetățeni și rețelele inteligențe cetățenii trebuie să fie în centrul acestei configurații ca nimeni să nu fie exclus. Președintele, dați-mi voi să spun că în următoarea oră și jumătate uh, ne întâlnim cu comisarul Caniete. Vom discuta teme uh, similare, pentru că va fi pachetul de uh, iarnă. Deci puteți adresa toate aceste întrebări Uh, comisarului, precum și la audierea de pe 17 martie, care este pe aceeași uh, uh, temă. Domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, fluxul energetic din nord înspre sud, mai ales în Germania, unde e o zonă importantă, ar trebui să vedem cum ținem cont așa astfel de regionalitate fără a o înfrâna la frontieră. Obiectivele de interconectare de 50% sunt corect alese, dar pentru asta e nevoie de o planificare exhaustivă. Se pune problema și piețelor de capacitate pe care nu ni le dorim. Noi vrem să avem piețe de capacitate europeană cu proceduri de licitație publică, cu reguli ca la bursă, dar aceste ultime, acestea din urmă ar trebui să aibă în vedere doar uh, tranzacționările reale, fără a deveni un nou obiect de speculă. Și de aceea este foarte bine să fim foarte atenți, să acoperim costurile de producție și să nu le vindem sub prețul pieței, să avem în vedere cazul Bulgariei. Mulțumim foarte mult. Domnul, Domnul Zorinio. Domnul. Mulțumesc. Coordonarea și integrarea sunt cheile unei piețe unice a energiei. Este motivul pentru care uh, reglementările sunt importante și, de altfel, uh, raportorul a elaborat un raport care nu este suficient de ambițios. El subliniază pur și simplu uh, rolul ACER ca organism de reglementare. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Turmes. Trebuie să respectăm posibilitatea pe care au au uh, statele membre, dar trebuie să dăm un aspect mai european acestei politici energetice. Raportul uh, subliniază necesitatea de a integra pe piață uh, energia eoliană și solară, precum și energiile regenerabile, însă trebuie mers mai departe și făcute propuneri. Vreau să subliniez rolul extrem de important uh, pe care îl au uh, interconectările și rețelele inteligente care sunt fundamentale pentru piața energiei. Doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, voi fi succintă. În primul rând vreau să spun că domnul Langen ne-a prezentat un raport foarte bun. El pune întrebările în mod corect, abordează subiecte uh, relevante și evaluarea merge în direcția cea bună. Pe mine nu mă deranjează punctul 26, Acolo se spune că vrem o piață europeană energetică, dar uh, bineînțeles că trebuie să ținem cont de competențele legislative. Mixul energetic este un lucru uh, ce ține de statele membre conform tratatelor și trebuie să respectăm. În al doilea rând, e corect și ceea ce spune față de piețele de capacitate. Vrem să mergem într-o direcție europeană în acest sens, dar cu niște precondiții foarte stricte Uh, clar formulate de domnul Langen în uh, raport, cu uh, o perioadă de tranziție, însă Comisia trebuie să facă o verificare amplă la acest capitol. Și apoi, integrarea energiilor regenerabile. Nu pot decât să susțin și aici pe domnul Langen când spune că această integrare trebuie să fie orientată în funcție de semnalele ce vin de pe piață. Domnul Schaffhauser. Le, le rapport est, est très sens. Raportul este foarte consensual și foarte centrist. Aș vrea să pun uh, câteva întrebări domnului Langan. Prima, la punctul uh, E, spuneți că piețele de capacitate națională fac mai dificilă integrarea pieței electricității și merg împotriva uh, Uniunii Energetice. Nu considerați oare contrarul pentru a avea o uh, Uh, un lanț foarte puternic, trebuie să existe capacități naționale. Și cum puteți să construiți un astfel de lanț dacă nu vă bazați pe uh, capacitățile naționale? Uh, vreau să vă spun că uh, grație a acestor uh, capacități vă furnizăm electricitate noi Franța cu o complementaritate adecvată. Însă trebuie să avem un cadru de reglementare și asta oare nu e în contradicție cu ceea ce a spus? În același timp, la punctul 5, vreți stimulente puternice ori sunteți pentru o piață reglementată sau sunteți pentru o piață liberalizată. Nu puteți să alegeți trebuie să fiți pe o piață reglementată. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. short. Eh, dacă aș vrea să adaug două lucruri, domnule președinte, domnule raportor, în primul rând nevoia de a preveni eh, fluxurile necoordonate, asta trebuie să prevenim și următorul punct, vom avea o creștere a dependenței energetice europene de furnizori eh, externi în cazul dezvoltării unor stații, unor eh, centrale care folosesc gaz. Eh, deci e important acest lucru, de, e important să ținem cont de el. Și în al treilea rând, cererea, cerem Comisiei să lanseze un studiu. Poate departamentul nostru din Parlamentul European ar putea să analizeze un, un nou concept de piață eficientă care să ducă la prețuri mai bune pentru utilizatori și să prevină uh, fuga carbonului. Acum transferul emisiilor de carbon. Domnul Borcar, din partea Comisiei, aveți cuvântul din nou. Mulțumesc, domnule președinte. Scuze, sunt tot eu, dar știți că sunt foarte deschis. Puteți vedea tot ce, știți tot ce am de spus. Cred că dumneavoastră, domnule președinte, Ați spus în, uh, în introducere că există o legătură între piața în gros și piața în detai. S-a discutat la raportul Griffin și vreau să subliniez și aici pentru că în discuția uh, pe care am avut-o legătură cu consumatorii, managementul bazat pe cele și ofertă, toate aceste lucruri sunt importante, trebuie păstrate și luate în considerare, deși ați ales pe bună dreptate să aceste două rapoarte. Aici când vorbim de piața angro, miza este, și încă o dată, aici cred că există un consens între această comisie și Comisia Europeană, să deschidem și uh, să creăm o piață integrată care să ofere energie ieftină, sustenabilă, sigură consumatorilor și uh, asta cu respectarea scopurilor legate de uh, schimbările climatice. Cred din nou că acest obiectiv general este împărtășit de toată lumea. Aș vrea să subliniez câteva dintre punctele discutate aici care merg în uh, uh, dezbaterea privind conceptul de piață pentru piața energetică angro. Mai întâi aș vrea să menționez sistemul de semnalizare a prețurilor. În raportul Langen uh, avem susținerea conceptului de scarcity pricing, de preț determinat de disponibilitatea resurselor, și domnul Langen cere o perioadă test. Uh, asta e destul de dificil. Nu știu dacă poți avea un proiect, o demonstrație de proiect pentru începește uh, acest tip de prețuri, dar cred că ar trebui cel puțin să prevedem o revizuire după ce acumulăm uh, câteva experiențe și aș vrea să spun că, în general, după ce am citit raportul, Aș vrea să mă refer la ce a spus doamna Nible și anume că acest raport pune întrebările corecte, dă în mare măsură răspunsuri corecte și ne dă foarte mult de gândit. Atunci când chiar dumneavoastră, domnule președinte, ați discutat uh, sau ați ridicat uh, problema acestor uh, transferuri legate de problema definiției prețurilor. Asta e un lucru crucial și Comisia va examina îndeaproape acest concept, dincolo de problema pe care avem acum în discuție între Austria și Germania și văd uh, că șeful meu, comisarul Arias Caniete, a ajuns în sală, deci trebuie să închei foarte rapid. Așadar, vreau să trec prin punctele cele mai importante. Cred că a fost de asemenea o discuție și nu una unanimă privind cooperarea regională. Aici, uh, raportul domnului Langen nu e atât de uh, direct începește cooperarea regională. Cred uh, că domnul Turmes și de asemenea și domnul Țurinu a făcut referință la întărirea competențelor și au, au uh, dreptate. Cred că această cooperare regională este cheia. Uh, dacă vrem să avem cooperare regională, nu avem altă șansă decât să aducem și mai aproape CSO-urile. Și o altă problemă care considerăm că e foarte bine abordată în raportul Lange este mecanismele de capacitate și sunt uh, de asemenea satisfăcut să văd că avem și susținerea domnului Turmes și doamnei Morano. Nu suntem împotriva mecanismelor de capacitate ca atare, dar mai întâi trebuie demonstrat că există o nevoie reală pentru această capacitate și avem nevoie de eh, generare regională care să ne arate clar că într-o regiune lipsește capacitatea și nu doar într-un stat membru, pentru că poate vecinii noastre au supracapacitate care poate fi transferată acolo unde este nevoie. Și când vine vorba de uh, modul în care sunt gândite mecanismele de capacitate, ce e clar și trebuie e spus clar în uh, raportul uh, la Angel trebuie evitată orice uh, distorsionare a pieței și, în fine, aș vrea să spun uh, un lucru. Uh, dincolo de designul de piață, vom avea și reglementarea securității furnizării, o numim reglementarea privind pregătirea la risc, pentru că, indiferent de ce propuneri legislative am făcut și comisarul vă va informa pe partea pe gaz, vrem să facem același lucru și pe electricitate ca să subliniem și să arătăm că siguranța furnizării poate fi abordată și în electricitate și la nivel regional cu toate instrumentele pe care comisarul Arias Caniete vi le va explica mai în detaliu. Mulțumesc așadar, bun venit comisarului Caniete, dar înainte aș vrea să rog pe raportor, domnul Langen, să ne ofere uh, concluziile sale. În primul rând vreau să mulțumesc sincer tuturor colegilor uh, mei, mai ales raportorilor din umbră. Unii deja mi-au prezentaseră și îmi trimiseseră ideile lor înainte. În al doilea rând, doresc să fac trimitere la două lucruri, mai ales că avem și audierea. În primul rând, uh, rolul EASA, față de ceea ce am spus, uh, eu am numit și câteva exemple cu competențele de decizie la nivelul aspectelor transfrontaliere, ce se întâmplă în momentul în care nu există o armonizare sau un echivalent al uh, metodei sau al procedurii de aprobare. Deci este vorba de competențe concrete numite aici, o extindere a competențelor. Și în al doilea rând, bineînțeles că eu susțin obiectivul Comisiei mm, de a integra perfect pe piață energiile regenerabile și de aceea Propunerea este să demontăm subvențiile nu doar în ceea ce privește energiile regenerabile, ci și în ceea ce privește energia nucleară. Mă uit la faptul că Comisia, prin uh, comisarul Almunia, în total are în vedere 100 de miliarde de euro preț minim ca și garanție pentru un complex nuclear în uh, Regatul Unit. Dacă asta nu este o fragmentare a concurenței, atunci nu știu zău, fiindcă asta înseamnă că mai avem foarte, mult, uh, foarte multe de făcut până ce să demontăm aceste subvenții care distorsionează și fragmentează concurența. Mulțumesc și aștept cu foarte mare nerăbdare audierea. Mulțumim foarte mult, uh, domnule raportor. Mulțumim tuturor raportorilor din umbră, mulțumim tuturor colegilor care au participat atât de bine la această dezbatere. Termenul pentru amendamente este 21 martie și cam atât. Deci 21 martie până la sfârșitul zilei, nu așa? Asta ce înseamnă? 11.59 noaptea, spune președintele. Domnule comisar, ne bucură foarte tare faptul că vă avem alături de noi în, pa, în cadrul acestui dialog structurat dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Vom uh, discuta despre prezentarea pachetului privind gazele. Îl avem alături de noi pe domnul Miguel Arias Caniete, comisarul pentru politici climatice și energie. Dragi colegi, poate vă amintiți că pe 16 februarie 2016 Comisia a adoptat așa numitul pachet pentru gaz, care conține două propuneri legislative, siguranța furnizării de gaze și acordul între statele membre și terțele state în ceea ce privește domeniul energetic și două propuneri non-legislative, strategia pentru încălzire și răcire și strategia pentru energie și stocare. Iată niște propuneri foarte importante din punctul de vedere al Uniunii noastre energetice și din punctul de vedere al pieței la energie în general. Domnule comisar, v-aș ruga să prezentați poziția dumneavoastră și a, a Comisiei Europene. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, doamnelor și domnilor, dați-mi voie mai întâi să vă mulțumesc pentru invitația de a prezenta pachetul privind siguranța furnizării în fața Comisiei 3. Când am venit în fața noastră acum uh, un an ca să vă prezint uh, strategia Uniunii, uh, v-am promis că de fiecare dată când mă face propuneri noi, voi veni aici. Și mă țin de cuvânt, dar având un calendar foarte încărcat de propuneri, voi avea foarte multe ocazii să revin în fața comisiei noastre. Între timp, vreau să prezint acest pachet privind siguranța furnizării. Mai întâi aș vrea să răspund la o serie de întrebări pe care le-au ridicat unii dintre noastre în ultimele săptămâni. De ce avem nevoie de acest pachet și de ce acum? Simplu spus, pentru că suntem încă prea expuși și vulnerabili față de uh, penuria de energie. Regulamentul uh, din 2011 privind siguranța furnizării și interconectarea sistemelor de transport de gaz a reacționat la uh, crizele din 2006-2009 și era menit să le prevină. Dar uh, situația este încă precară, testele de stres arată că încă suntem vulnerabili la întreruperi de uh, furnizare de gaz. Încă consumăm jumătate, încă importăm jumătate din energia pe care o consumăm și avem unele țări care sunt dependente de un singur furnizor pentru importurile de gaz și asta uh, pe uh, fondul unei volatilități foarte mari geopolitice. Deci nu trebuie să așteptăm uh, să mai apară încă o criză ca să luăm măsuri. Trebuie să acționăm acum și asta este adevărat și când e vorba de tranziția la o economie non-carbon. Gazul natural are alături de vânt și energie solară capacitatea în ce în ce mai importantă și este în ce în ce mai important și pentru sectorul de transport ca un uh, uh, uh, combustibil alternativ pentru nave. Deci pentru noi răspunsul e foarte simplu. Gazul va continua să rămână o parte importantă a tranziției noastre uh, către o economie non-carbon. Dar vreau să spun că studiul nostru nu înseamnă că trebuie să folosim mai mult gaz, ci să folosim mai inteligent. Și de asemenea să uh, creștem eficiența energetică. Știm că o, o creștere de 1% a energiei de a eficienței energetice, uh, importurile de gaz scad cu 2,6% și de aceea eficiența va continua să aibă prioritate în cadrul uh, strategiei Uniunii. E clar că tranziția energetică va dura și între timp trebuie să ne asigurăm că putem să ne asigurăm nevoile într-un mod sustenabil și sigur. De aceea, deci așa răspundem la întrebarea de ce și de ce acum. Acum, întrebarea cum vom face acest lucru. Așa cum a spus președintele, pachetul este uh, compus din două propuneri legislative, uh, asupra cărora vom lucra strâns și împreună și uh, sunt nerăbdător să le discut uh, cu dumneavoastră. Mai întâi, uh, revizuirea regulamentului privind siguranța furnizării. Testele de stres din 2013 ne-au arătat că există câteva probleme. Au arătat în primul rând că politicile naționale energetice nu sunt întotdeauna utile pentru siguranța furnizării uh, uh, și că amenințările externe nu sunt examinate corect în evaluarea de risc Uh, contractele de furnizare de gaz nu sunt suficient de transparente pentru a identifica toate riscurile de furnizare. Asta duc toate spre o lipsă de cooperare și de aceea propunerea noastră se concentrează pe coordonare și solidaritate. Propunerea noastră se va asigura că toate țările vor uh, uh înțelege că uh, toate uh, gospodările și serviciile sociale vor avea prioritate în, în caz de criză. Deci vor fi anumiți clienți protejați. Uh, acțiunile și planurile de urgență se vor face la nivel regional ca și evaluările de risc și principiul de solidarității va fi standard în toate țările comunității energetice în cazul unei crize a furnizării. De asemenea, propunem o notificare automată a contractelor de furnizare de gaze de peste un an, acolo unde furnizorul are o cotă de piață de 40%. Știu că mulți oameni sunt preocupați că asta arată că din nou Bruxelles își bagă nasul în uh, contracte și mai departe. Nu, nu facem asta. Ce facem noi este să adăugăm datele cheie de care avem nevoie pentru a avea o imagine clară a situației în regiune și a siguranței furnizării și vom putea identifica situații în care e nevoie de îmbunătățirea măsurilor de prevenire. Dați-mi să trec la a doua propunere legislativă și anume acordurile interguvernamentale. Știu că unii dintre noastre se pot întreba de ce vrem să revizuim o lege relativ nouă. De fapt, știu cum uh, domnii Carin, uh, membrii Carins, Castillo Vera și Milk au uh, lucrat asupra acestui subiect de-a lungul anilor. Răspunsul este că în sistemul actual e o realitate, nu ne asigurăm că politicile și ideile sunt echivalente nicio procedură legală nu poate să repare problemele pe care o idee greșită le poate cauza sigur, siguranței furnizării. Dacă ne gândim că o treime din 124 de unități uh, din uh, de acorduri uh, au prevederi care încalcă legislația europeană, ne dăm seama ce probleme pot exista. Deci, propunem o evaluare obligatorie a oricărui acord de furnizare, Comisia va notifica uh, în legătură cu orice problemă pe care o consideră și de incompatibilitate uh, cu legislația europeană. Deci nicio țară să nu semneze astfel de documente fără avizul Comisiei și va trebui să țină seama de avizul Comisiei atunci când va semna. Dacă după aceea există diferențe de opinii, evident, noi vom trece la măsuri de infringement acolo unde este necesar. Dar nu va fi o impunere. Va fi mai întâi un dialog între Comisie și statele membre pe baza unor dovezi, a unor analize factuale și analize de impact, pentru că scopul este simplu, să ne asigurăm că aceste acorduri nu au un uh, uh efect nociv asupra siguranței energetice a Europei și a funcționării piețelor interne. Aceste, acestea sunt propunerile legislative pe care le-am propus luna trecută. Acum vreau să mă refer la două lucruri. Mai întâi, gazul uh, natural lichefiat și uh, stocarea. Uh, furnizarea de energie poate uh, fi cheia întăririi uh, rezistenței noastre și a diversificării surselor și a reducerii prețurilor. Dar pentru a face asta trebuie să ne conectăm la energiile, la piața mondială de energie cu infrastructura necesară. Avem suficientă capacitate în Uniunea Europeană ca să acceptăm uh, transporturi și uh, furnizare din uh, țări din, cum ar fi Qatarul sau Emiratele Unite și așa mai departe. Dar e nevoie de dezvoltare a infrastructurilor în Europa de vest și e nevoie în general de o de dezvoltare a infrastructurilor. Aceasta este o realitate. Pentru asta trebuie să încheiem câteva proiecte de infrastructură cheie și în zona Baltică și în zona centrală și în zona de sud-est din Europa. Scopul este să eliminăm blocajele, să diversificăm sursele de aprovizionare și să aducem mai multă concurență în aceste regiuni. Asta ne va asigura, să, ajuta să ne asigurăm că aceste piețe pot îndeplini condițiile concurențiale. Până acum am putut să am încercat să facem uh, acest lucru pentru că uh, uh, factura energetică europeană a scăzut foarte mult, dar pe de altă parte Europa a devenit și mai atractivă din cauza acestor scăderi de prețuri de aceea vom întări din nou uh, dialogul cu partenerii internaționali pentru a promova piețe libere, transparente. În special, sunt nerăbdători să colaborez cu președinția japoneză a grupului G7, să dezvolt parteneriate cu Australia și să avem alte dialoguri cu furnizori cheie, uh, Australia, Canada, Statele Unite și mai departe. Dați-mi voie să mă opresc acolo unde am început. Acest pachet nu se referă doar la mai multă furnizare de gaz și Asta e foarte adevărat pentru că e vorba de un sector care privește jumătate din energia noastră și reprezintă trei, trei pătim din uh, tot uh, uh, consumul nostru de gaz. Să nu uităm că 60% din toate clădirile au uh, boilere cu rate foarte mici de eficiență și jumătate din clădirile noastre au fost construite înainte să existe standarde de performanță energetică. Dacă adăugăm la asta rata foarte mică de renovare a clădirilor, Eh, ne dăm seama că avem o marjă de îmbunătățire foarte mare aici. În ce privește eh, eforturile de investiții în decarboniza, eh, transferul de la economia, economia bazată pe carbon, e nevoie de stimularea inovării și a îmbunătățirilor. Propunerea noastră privind un nou, un nou concept de piață a electricității va ajuta și ea la acest efort. De asemenea, trebuie să creștem rata de inovare o revizuire, directiva prin revizuirea eficienței clădirilor va încerca să vadă cum trebuie înlocuite aceste boilere ineficiente în clădirile cu multe apartamente, dar de asemenea trebuie să oferim și finanțarea disponibilă prin uh, instrumente cum ar fi Fondul European de Investiții. Investițiile în proiecte de renovare energetică uh, au existat deja și acestea au redus cu 75% consumul energetic și au uh, redus semnificativ uh, facturile la energie. Însă avem nevoie de mai mult, avem nevoie de finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente care uh, va duce la acces la mecanisme noi de renovare și de asemenea vor putea fi, de exemplu, agregate proiecte mai mici în pachete de investiții. Există un potențial de a evolua spre economie cu emisii reduse de carbon. Uh, stimați membri, dați-mi voie să închei aici, pentru că pachetul de astăzi este menit să ofere securitate, solidaritate și sustenabilitate uh, și Europa trebuie să ajungă în acest punct. Sunt nerăbdător să ascult întrebările noastre și, sigur, să aflu uh, ce va face Parlamentul pentru a transforma aceste propuneri în legislație. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Spune președintele, este un pachet foarte important pentru noi toți. Și așa cum a subliniat punctele cele mai importante, ați subliniat uh, uh, soluțiile care trebuie găsite pentru 36 de țări, pentru că e vorba și de vecinii noștri, vecinii europei, e vorba de, o, de țările din comunitatea energetică și posibilitatea de a cumpăra gaz pentru prima dată menționată într-un document oficial al Comisiei Europene, menționată explicit. Prevenirea crizelor pare să fie eh, la fel de importantă ca rezolvarea lor atunci când ele apar. Deci e foarte important prevenirea crizelor și abordarea comunitară, probabil chestiunea cea mai importantă pentru noi toți, pentru că, sigur, eh, o țară poate Uh, începe o criză a furnizorii, dar o singură țară nu poate să și rezolve această criză atunci când uh, se întâmplă. Deci această abordare comunitară e foarte importantă. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la reprezentanții grupurilor politice. Domnul Rubi, în numele grupului PP. Ja, danke, Herr Präsident. Möchte mich insbesondere auch beim Kommissar. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc în special domnului comisar Canete pentru că Inițiativa aceasta mm, cu privire la pachetul pentru gaz este importantă pentru noi din perspectiva pieței interne. 400 de miliarde de euro a fost importul de energie și de aceea întrebarea esențială este ce putem produce noi în Europa și cum putem să obținem niște prețuri care pentru consumatorii noștri să fie unele suportabile. Pentru că ne uităm un pic în nordul Europei și vedem că există capacități importante. Mă gândesc, de exemplu, la Norvegia. Sau ne uităm uh, în sud, spre Marea Adriatică, cu Cipru. Avem foarte multe posibilități aici, în sectorul gazului, în așa fel încât să ne gândim la capacitățile proprii și ar trebui să avem anumite priorități. Pentru că, din punct de vedere climatic, trebuie să facem trecerea de la cărbune la gaz, și astfel am putea reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon. Este foarte important ca proiectele energetice să fie propulsate. Sigur că trebuie să avem în vedere interconectarea Europei, în așa fel încât uh, Europa să rămână concur- concurențială și să aibă prețuri uh, competitive. Infrastructura din acest domeniu trebuie în continuare dezvoltată. Acest lucru este foarte important. Și de aceea Planul Juncker este important pentru, con, pentru dezvoltarea de capacități uh, de interconectare, să pregătim CEF, Connecting Europe Facility, și din acest punct de vedere, în așa fel încât să avem potențial de construcție. Noi știm că problemele sunt, de exemplu, și termenele de construcție în ceea ce privește construcția de infrastructură. Prioritatea noastră aici este ca uh, să acționăm cât mai repede cu putință, în așa fel încât planurile de stocare să fie unele cât se poate de avansate. Siguranța aprovizionării depinde foarte tare de capacitatea de stocare, dar și de propria capacitate de producție. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, stimate coleg! Dan Nica, în numele SND. A, bună seara și bine v-am găsit. Vă țineți de cuvânt să ne prezentați de fiecare dată pachetele legislative și vă mulțumesc. Pachetul este extrem de important pentru că, pe de o parte, permite ca ceea ce pentru noi reprezintă un target foarte important, atingerea obiectivului de 30% energie regenerabilă, să putem să fie și realizabil. În absența unei uh, strategii în privința gazului, acest target este aproape imposibil de atins, pentru că nu avem o sursă de backup care să fie uh, corespunzătoare și să reatinge ținta de emisii de dioxid de carbon. În același timp, uh, este vitală abordarea de a avea o interconectare între toate sursele de uh, aprovizionare de gaz, pentru că pentru cei care nu au uh, înțeles foarte bine, aici este o miză foarte importantă. Nu este suficient să vrei gaz, ci trebuie să știi și de unde îl iei, pentru că altfel intri în conflict cu problema securității energetice. Uh, de asemenea, aș vrea să uh, salut această abordare de a avea o Uh, politică integrată în privința gazului uh, natural și cred că este pentru prima dată când cineva are curajul să pună pe tapet o problemă care până acum era eminamente politică și de care ne aducem aminte de câte ori nu aveam gaz în timpul iernii. Uh, principiul solidarității este extrem de important și de asemenea faptul că peste tot se insistă pe bidirecționalitate la fiecare punct de conexiune transfrontalieră. Uh, înțeleg că accentul se va pune pe cooperare regională. În termeni concreți, domnule comisar, cum ne asigurăm că această cooperare regională va funcționa și care sunt penalizările pentru statele membre care nu se conformează? O a doua întrebare precisă este ceea ce privește acordurile interguvernamentale. Dacă uh, există o majoritate calificată în Consiliu privind de valorile exante, având în vedere că au existat și anumite opoziții în negocierile trecute în legislatura uh, trecută. Uh, și o ultimă chestiune, în momentul în care acest uh, pachet de gaz uh, va fi adoptat, cred că vom rezolva și una dintre problemele care țin de climă și ați făcut o referire la transport și așteptăm și câteva măsuri decisive în privința introducerii alimentării cu gaz în transportul în special maritim și fluvial. Mulțumesc. Thank you very much, colleague pan Zdzisław Krasnodębski. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Krasnodębski de la ECR. Dziękuję panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare către domnul comisar. La parte acestui pachet, Comisia Europeană va avea un control asupra contractelor noastre comerciale. Aici, privind lucrurile din perspectiva securității energetice, aș dori să știu cum acest mecanism de control, cum va arăta acest mecanism de control și dacă aveți în vedere și un sistem de sancțiuni și dacă da, atunci ce fel de sancțiuni în cazul în care principiul securității energetice este încălcat. Deci dacă Comisia constată, de exemplu, că a avut loc o asemenea încălcare, ce va face? Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Urmează Claude Turmes din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult! Încep uh, cu ceea ce consider eu că ar trebui să fie prioritatea Comisiei Europene, strategia de încălzire și răcire. Și aș fi de acord cu absolut toate propunerile din acest document, dar cred că ratați imaginea de ansamblu. Pentru a obține investiții în acest uh, domeniu, investiții adevărate, trebuie să avem în vedere situația de acum. Prețuri reduse la țiței, prețuri reduse la gaz. Deci, cum putem noi să ținem piept acestui mediu. Ce lipsește pe de-a întregul din strategia Comisiei este un gând despre de ce prețurile la petrol se mișcă așa cum sunt acum, uh, vor crește sau nu, care sunt uh, strategiile dumneavoastră, pentru că e vorba de aspecte economice, de urmări geopolitice și toți experții energetici au făcut evaluări în ultimele două-trei luni, iar discuția cheie este prețul redus la petrol și consecințele acestui preț. Iar Comisia vine cu un document în care tace pe marginea acestui subiect. Deci vă rog frumos să ne oferiți mai multe detalii. Apoi, în ceea ce privește gazul, noi verzii suntem cu Comisia în ceea ce privește uh, transparența, uh, condiționalitățile ex ante, noi am vrut să avem uh, uh, aceste elemente în uh, raportul anual, noi am vrut să avem guvernanță serioasă când e vorba de siguranța furnizării de energie în plan regional și deja văd că sunt multe state membre care vor să rămână în sistemul rigid de planificare națională, dar ne vrem să mergem mai departe. Aveți câteva scenarii pentru gaz care stau la baza strategiei dumneavoastră. Consumul de gaz deja scade în Europa și nu văd cum uh, ar crește acesta la clădiri, de exemplu. Spuneți că vom reduce gazul cu 2,6% la fiecare procent de eficiență energetică. La nivelul clădirilor, consumul de gaze, care este cel mai mare consum acum, va scădea. În industrie lucrurile sunt mai mult mai puțin stabile. În transport, uh, nu știu, va exista transportul maritim care va folosi gazul, dar în rest rămânem la nivelul electricității și uh, Sperăm, într-adevăr, ca sistemul de uh, comercializare a certificatelor de emisii va funcționa. Vrem să um, readucem, da, într-adevăr, gazul pe piața electricității, dar pentru că aceste unități de gaz nu vor merge mii de ore, ele nu vor avea o capacitate ca volum foarte mare. Și de aceea pun sub semnul întrebării studiul noastră de impact cu privire la volumul de gaz și nu sunt singurul și Curtea de Conturi își pune întrebări. Spune că toate calculele dumneavoastră din ultimii ani cu privire la consumul de gaz au eșuat, iar Comisia are o răspundere importantă aici, pentru că dacă ne spune că uh, consumul de gaz va fi X în Europa, atunci automat atrage investiții în acest sens, investiții care vor trebui plătite până la urmă de consumatori. Eu cred că trebuie ca la comisie să nu mai existe aceste scenarii supraoptimiste cu privire la consumul de gaz. Și, domnule comisar, aveți un răspuns la aceste critici și cum anume am putea face în așa fel încât scenariile pentru gaz să fie mai robuste la comisie. Și apoi ce se întâmplă cu elefantul din încăpere, și anume dublarea Nord Stream-ului. Mulțumim foarte mult, întrerupe președintele. Nu, nu, nu, stați să-mi termin fraza, vă rog frumos. Uh, insistă domnul Turmes. Deci, domnule comisar, dumneavoastră propuneți să investiți miliarde de euro în uh, gaz natural lichefiat, dar nu ne spuneți absolut nimic despre cum anume vom preveni o dedublare a Nord Stream. Uh, vorbitorul este întrerupt și mai mult decât atât îi este tăiat microfonul, deci nu se mai aude nimic. Urmează următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt foarte multe lucruri de întreprins pentru a consolida siguranța energetică. În primul rând, pentru gazul natural ați propus câteva măsuri interesante. Se va face o diferențiere a mixului energetic, vom reduce considerabil, de exemplu, dependența de conducte și va, vom crea și o marjă de flexibilitate. Ori o piață flexibilă a energiei este un lucru bun. Dar pentru a avea într-adevăr siguranță energetică în termen de um, ofertă și ceea ce este furnizat, este important să ce se întâmplă cu terminalul uh, pentru gaz natural lichefiat și utilizarea de resurse locale. Dumneavoastră ați spus că, în general, facem import de gaz natural lichefiat din Qatar, din SUA, din Algeria, printre alte state. Ei bine, în acest context și în declarația Comisiei cu privire la energie și Uniunea Europeană, deci eu cred că este important să spunem foarte clar că Mediterana de Est reprezintă, poate reprezenta viitorul în ceea ce privește gazul. Pentru că avem situația din Cipru și de la, din Mediterana de Est, însă ne lipsește o propunere exhaustivă, comprehensivă, în ceea ce privește exploatarea posibilităților de acolo. Spre exemplu, Uniunea Europeană ar putea sprijini crearea unui uh, termin, terminal pentru gaz natural lichefiat în Cipru, pentru ca astfel să reducă dependența Uniunii față de resursele mm, externe și Astfel ar putea îmbunătăți situația din mix uh, per ansamblu. Ar fi reduse și problemele de inegalitate interregională. În plus, noi știm că în Mediterana și în Europa de Sud sunt lacune importante în ceea ce privește siguranța energetică. Apoi, uh, dumneavoastră ați uh, spus introducerea dumneavoastră în ceea ce privește contractele semnate că avem probleme deoarece statele membre riscă să devină pioni ai comisiei. Deci noi nu ne putem, noi nu putem permite ca statele membre să aleagă soluții interstatale, prin acorduri interstatale, pentru a rezolva astfel niște probleme locale. Mi se pare că e afectată suveranitatea e blocată flexibilitatea statelor membre și mi se pare că nu se ține cont de problemele locale care trebuie totuși abordate. E important să ținem cont de nevoile naționale, regionale și este foarte important în aceeași măsură să apărăm regiunile în fața multinaționalelor și uh, în fața acaparării de către acestea. A fost anunțat un regulament în ceea ce privește securitatea energetică în urmă cu câteva zile. L-ați menționat și dumneavoastră. Dar uh, un astfel de regulament nu poate fi implementat deoarece, de exemplu, în Cipru sunt probleme, în Malta sunt probleme, e vorba de niște zone izolate. Nu e corect ca anumite state membre să fie pur și simplu excluse. Mulțumesc. Doamna Barbara Capel, în numele ENF. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Canete. Astăzi ne-ați spus de ce pachetul pentru gaz este necesar în 2016 și care sunt propunerile concrete de implementare. Și eu cred că este foarte important. Și ați spus că mai bine de 50% din uh, gaz, din gazul din Europa, este importat și că sunt uh, state membre care depind în măsură de 70% de un furnizor de gaz. Ați spus însă și cât de important este gazul pentru decarbonizare, pentru că nu poluează într-atât pe cât cărbunele, iar de asemenea ați spus că trebuie ca pe viitor să folosim mult mai inteligent cu 1% eficiență energetică la clădiri, care ar însemna 2,6% reducere a importului de țiței. Dar ați spus și dumneavoastră că chiar dacă Uh, ar fi să atingem deja obiectivele de mediu, tot avem nevoie de mai multă infrastructură pentru gaz, deoarece producția de gaz uh, din Europa scade, avem uh, un import crescut de gaz natural lichefiat, este nevoie de noi terminale în acest sens, acest domeniu este mai dezvoltat în Europa de Vest, dar mai puțin în Europa de Est și, bineînțeles, e, sunt importante și energiile regenerabile. Gazul este ieftin la ora actuală, electricitatea foarte scumpă și în acest context vă întreb ce va face Comisia? Cum va sprijini anumite măsuri în așa fel încât să avem hub de gaz competitive care să poată fi accesate, accesate sau construite de către investitori și chiar și privați, în așa fel încât astfel să ne uh, acoperim toate planurile, pentru că riscăm să pierdem investițiile în domeniul gazului. Iar în ceea ce privește uh, procesul de încălzire și răcire, heating and cooling și energia consumată acolo, ce rol uh, joacă gazul aici în ceea ce privește flexibilizarea? Astăzi vorbeam despre noul concept de piață energetică Vrem să fim mai ecologici, mai echitabili, să utilizăm biomasa, să o pompăm, să avem uh, tehnologii inteligente pentru clădiri, pentru infrastructură. Deci, uh, cum întrezărim flexibilizarea în tot acest uh, nou concept pentru piața energetică? Și ce părere are Comisia față de propunerea de a fi flexibili și de a face un transfer uh, de povară între domeniul energetic și uh, al gazului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor, spune președintele. Mulțumesc uh, coordonatorilor. Poate ați putea, domnule comisar, să răspundeți la întrebările coordonatorilor și Eh, după aceea vor, va fi o nouă rundă de întrebări. Cu siguranță vreau să vă mulțumesc coordonatorilor. Domnul Rubic a făcut eh, comentariu că am avut posibilitatea unor o, eh, poziții locale, că furnizori foarte fiabil. apoi Mediterana, Cipru, Egipt, unde se, vorbesc, se vorbește de 500 uh, de mii de BCM când livrează. E nevoie de uh, o infrastructură suplimentară. Asta este foarte clar. Pentru a uh, dezvolta strategia noastră de gaz natural chefiat, uh, GNL, trebuie Uh, să avem, uh, unele sunt împrumuturi, altele sunt uh, granturi, deci trebuie să le combinăm foarte bine atunci când este nevoie de o asistență suplimentară. Ceea ce facem cu strategia GNL și strategia pe care o avem în vedere în ceea ce este organizarea pieței Uh, este să uh, avem uh, ca obiectiv furnizorii de interes. Trebuie să avem o piață articulată și flexibilă. Ceea ce ați spus e foarte important. Sunt întârzieri administrative în aplicarea oricărui tip de uh, proiect. Uh, au fost 10 ani, 4 ani, și totuși trebuie să ne gândim în plus, pentru că aici e problema majoră. Putem să luăm o decizie, să finanțăm un proiect, dar în realitate asta ia ani și ani la rând. De aceea Comisia uh, lucrează pe bază de uh, grupuri uh, de lucru la, nivel, de lucru la nivel uh, înalt. Uh, pentru a ne axa asupra punctelor de uh, interes comercial. Uh, grup la nivel înalt în Baltică, în Europa de sud și asta funcționează, pentru că ministrii când vin acolo primesc suport pe plan local. Să luăm uh, exemplul uh, coridorului sudic. Am rezolvat toate problemele din Azerbaijan, Turcia, Grecia și uh, avem o problemă cu uh, punctul final uh, uh, în Puglia, Italia. Domnul Nica a insistat foarte mult asupra cooperării regionale. Cu siguranță, e o problemă majoră pentru că care este uh, scopul exercițiului pe care îl facem în vederea securității energetice? Este abordare holistică. Pe, la 31 martie 2017, fiecare stat membru trebuie să notifice care sunt uh, clienții uh, protejați. E o decizie națională. Fiecare spune am uh, acești uh, uh clienți Uh, standardele de furnizare uh, sunt foarte importante, însă ajungem la acei uh, clienți protejați. Însă în noiembrie 2018 trebuie să se facă o simulare la nivelul Uniunii. Trebuie să știm ce se întâmplă în cazul unei tulburări majore la nivelul Uniunii Europene. Deci această evaluare care nu trebuie să fie mai târziu de 1 septembrie 2018 e un exercițiu uh, binar. Fiecare stat membru are propria evaluare, dar uh, la nivel uh, european trebuie să avem o echilibrare. Și apoi toate trebuie să vină cu planuri de urgență care să nu fie adoptate mai târziu de 1 martie 2018. 19. Deci uh, Comisia a venit cu niște planuri, Comisia va vedea, evaluând aceste planuri, dar ea va interveni într-o situație de urgență, pentru că în împrejurări normale piața își va face treaba, dar în situații de urgență trebuie să ne coordonăm eforturile la nivel european pentru a rezolva uh, probleme, așa cum a spus-o președintele Comisiei. Un singur uh, stat nu poate să rezolve problema pe care a generat-o. Deci e o problemă de solidaritate. E adevărat că va fi foarte important ca transporturile să fie uh, un uh, sector fără emisii de uh, carbon, așa cum a spus-o și domnul Sencovici, cum se va implica uh, Comisia uh, pentru a elimina treptat uh, emisiile uh, de carbon, atât în uh, uh dar și pentru sectorul rutier, gazul va fi uh, o soluție importantă. Domnul Turmes a pus o problemă spinoasă. Dacă Comisia nu supraestimează cererea de gaz. În primul rând, propunerile Comisiei sunt bazate pe un uh, scenariu, pe niște uh, proiecte, nu sunt niște progno prognoze. Se evaluează impactul măsurilor uh, politice. Uh, dacă avem un scenariu pe tendințele uh, actuale, pe evoluțiile actuale, se arată uh, ce se întâmplă dacă se pun în aplicare actualele uh, politici fără acțiuni ulterioare, fără acțiuni suplimentare, până în 2017, să zicem. Însă o să discutăm în acest Parlament o altă directivă o altă uh, directivă privind uh, eficiența și vrem să vedem care sunt nivelurile pe care ni le asumăm. Sigur, uh, Comisia nu are o baghetă magică care să dea asigurări tuturor. Nu. Trebuie să existe o uh, matrice fără emisii de carbon, însă trebuie să discutăm care este nivelul de eficiență energetică pe care îl vom accepta pe care îl vor accepta statele membre. Apoi, va fi obligatoriu sau nu? Uh, domnule Turmes, uh, schimbă toți parametrii. Uh, nu este la fel la 27 și la 30. Cât suntem de ambițioși în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor, de pildă? Deci este foarte clar că ceea ce trebuie să facă Comisia este să pună în uh, aplicare uh, directiva privind uh, eficiența energetică, dar și directiva privind performanța energetică a clădirilor. Deci, nu este lucru cel mai plăcut pentru comisie, pentru că trebuie să uh, avem un dialog cu statele membre și să nu le amenințăm cu procedura de infringement. infringement. Însă Uh, trebuie să vedem cum sunt aplicate cele două directive. Prețurile mai scăzute. Uh, sigur, vrem un transport fără emisii uh, de carbon, dacă vrem petrol la costuri mici, atunci trebuie Uh, să ne bazăm și pe regenerabile și pentru asta trebuie să reglementăm. Trebuie să uh, punem în aplicare, să atingem obiectivele uh, adoptate la Paris la COP21. Trebuie să vedem cum va fi echilibrată piața, cum se va echilibra oferta în viitor. Există un acord între Arabia Saudită, Rusia și Iran, dacă acesta va fi menținut în viitor. Însă trebuie să presupunem, plecăm de la ideea că obiectivele de reducere a încălzirii globale trebuie uh, uh, aplicate, pentru că dacă ne vom lua drept etalon numai uh, prețurile scăzute, atunci suntem pierduți. Sigur, vrem să reducem uh, com combustibilii fosili în viitor, dar asta se face cu un preț. În ceea ce privește Uh, gazul natural lichefiat și în, în ceea ce privește Nord Stream și Gazpromul, o să răsum mai târziu la asta. Pentru că nu am uh, prea mult timp, dar o să spun câteva cuvinte și despre asta. În ceea ce privește Gazpromul, uh, am o linie clară pe care am avut-o constant fiecare conductă de transport a gazului trebuie să fie construită în conformitate cu reglementările și uh, reglementările din domeniul uh, mediului uh, și achizițiilor uh, publice. Este adevărat că am primit prima uh, evaluare a aplicabilității primului pachet în ceea ce privește serviciile și acolo se ridică în discuție Uh, probleme importante care sunt discutate pe plan intern. Și atunci când vom avea o imagine clară, voi veni în această comisie și vă voi spune care este poziția. Însă să vă spun ceva. Aspectele juridice nu înseamnă totul, pentru că există și uh, aspecte politice, economice, impactul asupra pieței, securitatea uh, furnizării trebuie să fie uh, luată în considerare, pentru că dacă această conductă este uh, Uh, construită, 80% din uh, gazul din Rusia va merge pe o singură conductă și asta este un risc din punct de vedere al securității uh, furnizării. Al doilea rând este poziția Gazprom pe piața germană. Am trecut de la 40% la 60%, deci o poziție mult mai dominantă pe care o vor evalua autoritățile de concurență. toți acești parametri luați uh, la oaltă uh, trebuie să ducă pozi uh, trebuie să ducă comisia la o poziție activă și să uh, aibă în vedere toate țările care sunt uh, după uh, Germania uh, până în Bulgaria. Prețul uh, diferă pentru că trebuie să avem totuși o evaluare. Apoi trebuie să nu fim intruzivi, să cunoaștem contractele, să cunoaștem riscurile cu care ne confruntăm. De-aia am stabilit o țintă de 40%, pentru că este o țintă uh, importantă care să aibă un impact pe piață și vom face o evaluare. Da, dacă este intruzivă sau nu, vom vedea. chestiunea regiunilor. Regiunile eh, și Comisia a stabilit acest lucru, regiunile au fost eh, constituite pe baza unor eh, parametri foarte clar, dar nu, e, nu sunt bătute în cuie. Trebuie discutat cu Parlamentul, cu statele membre, uh, trebuie stabilite regiunile și vedem uh, în anexe cum uh, avem uh, Irlanda și Regatul Unit, apoi Portugalia, Spunea pe coridorul de sud Bulgaria, Grecia, România, Austria, Croația, Ungaria și Slovenia, în Baltică, Estonia, Finlanda, Lituania, și apoi Danemarca și Suedia. Uh, Cipru nu este legat cu nicio altă țară și Malta pentru că nu este conectată dacă Malta este interconectată cu uh, un alt stat membru, va fi considerată ca făcând parte din acea regiune. Uh, sigur, e important pentru că deciziile politice se iau în funcție de fiecare Uh, regiune. Însă s-a făcut uh, o primă propunere pe baza uh, piețelor regionale, a interconectărilor existente, proximității geografice, astfel de parametri au fost avuți în vedere. Cu siguranță va trebui să facem ceva în Cipru și Malta pentru că peste tot uh, uh, întreprindem ceva pentru a preveni izolarea, deci trebuie să vedem cu aceste uh, țări dacă putem să acționăm în viitor, ținând cont de noile dezvoltări și evoluții din Mediterana, să vedem unde vor fi construite noile conducte de gener. Doamna Capel. Cum o să combinăm uh, flexibilitatea? Dacă o, problemă, o piață are o problemă uh, în acest sens, uh, este piața electricității. Este nevoie de flexibilitate pentru echilibrarea unor niveluri ambițioase. Avem nevoie de o piață mult mai flexibilă, care să reacționeze în mod adecvat pe acea piață Trebuie să găsim flexibilitatea pentru Uh, sigur, avem nevoie și de o energie de backup și acea energie este gazul. Însă trebuie să găsim modalități rezonabile de a avea gaz oriunde acesta este necesar. Acum încercăm să rezolvăm toate blocajele în sectorul gazului. nu ne gândim la conducte uh, foarte mari. Uh, când Rusia a hotărât să anuleze South Stream și în uh, 2009 a spus că vor uh, pune uh, conducta uh, la granița cu Turcia, a spus nu, vom avea interconectări. Și vedeți cu uh, GNL-ul lucrăm în trei grupuri uh, principale. Există 60 de uh, proiecte prioritare cu două coridoare uh, în uh, planul inter de interconectare din uh, Baltic. Sunt 60 de uh, proiecte uh, prioritare pentru uh, stocarea GNL-ului și în uh, sud-estul Europei sunt două proiecte, unul cu Uh, Portugalia și unul prin uh, Pirinei. Deci, uh, încercăm să lucrăm pe astfel de grupuri, să rezolvăm blocajele. Ceea ce lipsește interconectarea tuturor acestora pentru a avea o rețea Deci vom avea o uh, piață flexibilă energetică cu backup uh, gazul care să suplimenteze. Domnule Turmes, în ceea ce privește nivelurile, dacă avem politici uh, uh ambițioase, o să fie o cerere mai mică de gaz. Sigur, vom discuta nivelul uh, ambițioaselor noastre. Știu că Parlamentul este mai ambițios ca mine, dar și eu încerc să fiu ambițios. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Și acum, colegi care doresc să intervină, domnul Benito Ziguaga, vă rog să nu interveniți mai mult de două minute, dragi colegi. Sorry? Is it Eh, colic Benito Ziluaga. Domnul Benito Ziluaga. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar, pentru a lupta cu schimbările climatice, eh, conferința COP a decis să reducă, să stabilească de scop reducerea considerabilă a emisiilor de gaze cu efect de seră. Comisia Europeană promovează gazul natural uh, lichefiat, uh, ceea ce e împotriva acestui obiectiv. Spuneți că e o sursă alternativă de gaz și că ar trebui să reducă emisiile de dioxid de carbon. Dacă vă uitați la emisii și dacă țineți seama de tot procesul, extracție, rafinare, care emite dioxid de carbon și sulf, lichefiere, transport și ardere, combustie, toate aceste uh, chestiuni uh, schimbă, practic, uh, dependența Europei uh, în funcție de alianțele zile, dar nu rezolvă problema securității și cere o, o infrastructură scumpă și care are un efect foarte mare asupra mediului. Lupta împotriva schimbărilor climatice nu ar trebui să fie sacrificată pentru obiecte strategice. Sperăm, domnule Caniete, că nu apărați gazul așa cum ați apărat până acum companiile petroliere. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Următorul vorbitor, domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Ați clarificat deja multe întrebări pe care le aveam. pentru a asigura uh, prețuri mai uh, competitive pentru uh, consumatori, avem nevoie de mai multă integrare a pieței în Europa. În ce privește GNL-ul, capacitatea terminalelor existente în Europa va fi suficientă ca să facă față cele europene? Nu cred că avem nevoie de o serie de Uh, totuși de centrale noi, ci trebuie să îmbunătățim pe cele care există și să îmbunătățim mai ales interconectările, un lucru pe care l-ați spus. Și ținând seama de asta, uh, pot să iau exemplul uh, peninsulei iberice. Terminalele noastre pot reduce dependența de gazul rusesc a Europei, dar lipsa uh, interconexiunii ce ca acest potențial să fie irosit sau să nu fie folosit. Dacă am avea o conexiune eh, prin Catalonia, prin Catalonia am putea să transmitem peste 14 milioane de eh, metri cubi de gaz eh, din Spania zilnic. Se estimează că ne costă non-integrarea, ne costă sute de milioane de euro. Așadar, pe scurt, costurile lipsei de integrare și uh, eșecul convergenței prețurilor între regiunile Europei sunt, cred eu, motive suficiente în ele însele de a încerca să integrăm mai bine piața energetică. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, uh, stimate coleg, doamna Werner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Canete. Dat fiind că timpul este limitat, am de făcut câteva observații. În ceea ce este cooperarea regională, propunerea Comisiei dă curs acestei abordări și cred că este foarte bine. Pentru că aici avem o garanție a solidarității în caz extrem. Mă bucur însă că este doar o primă propunere din partea dumneavoastră, pentru că nu sunt uh, pe deplin uh, convinsă de distribuirea strictă a regiunilor. Germania este în același uh, în aceeași vine cu uh, Polonia, Cehia, Slovacia, dar noi avem mai multe țări învecinate. Care este relația cu celelalte state? Să nu mai avem planuri de prevenire și de urgență cu acestea? Și apoi, uh, pentru uh, protejarea clienților. Cred că avem nevoie de o definiție explicită. Cine sunt clienții protejați? Um, în ce măsură participă la rețeaua pentru gaz, avem nevoie de un drept egal pentru toată lumea. Apoi, în ceea ce privește contractele de furnizare de gaze între statele europene și întreprinderile străine. Trebuie respectat uh, dreptul uh, concurenței, este o linie roșie pentru Uniunea Europeană, iar Comisia dorește să uh, aibă acces la aceste contracte, să existe niște precondiții ale acestor contracte. Ei bine, Vreau să știu ce se întâmplă cu uh, solicitările pe care le poate face Comisia pe lângă firmele care furnizează gaz natural lichefiat. Vrea Comisia să aibă acces la anumite contracte private. Ei bine, dacă vrea asta, pentru că nu sunt de acord să facem asta fără niciun fel de uh, constrângere, atunci trebuie să spună exact pentru ce. Uh, dorește o transparență. Este foarte clar că dacă avem uh, dependență 100% de anumite întreprinderi de gaz, atunci asta este realitatea și mi se pare că un acces la contracte nu ar schimba neapărat situația de monopol. Cereți o transparență și uh, acest lucru se vrea fi un instrument geopolitic. Mi se pare că transmiteți un semnal clar Rusiei, dar nu știu dacă asta duce la condiții contractuale mai bune pentru statele membre. Eu una am dubii serioase. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult, doamnă. Domnul Zorinio. Obrigado, senhor comissário. <coughs> Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Când nos fez e felicitar. Mulțumesc pentru prezentare. Felicitări eh, pentru această propunere care reprezintă un progres semnificativ. Diversificarea surselor ar trebui să fie una dintre prioritățile noastre și o cerință pentru siguranța energetică. Așa cum spuneați, uh, în discuțiile privind uh, noua gândire asupra pieței energetice, avem nevoie de complementaritate și avem nevoie de decarbonizare și de eficiență energetică. Pe acest fundal trebuie să ne asigurăm că energiile fosile încep să reprezintă o parte din ce în ce mai mică din mix european de-a lungul timpului, de-a lungul anilor și uh, că se face cu succes transferul către o economie care să nu mai fie așa de bazată pe carbon. Uh, am să vă pun o întrebare care e importantă din punct de politic pentru Europa, cred. Știm cât de importantă este furnizarea de gaz la frontierele europene, dar nu trebuie să ratăm nicio oportunitate care apare în vest, pentru că sunt și în vest oportunități de furnizare, de complementaritate, uh, care ar putea să devină mai competitive, mai transparente și să ofere mai multă securitate pe piață. Așa cum colegul Blanco spunea, uh, peninsula iberică e foarte aproape de zone producătoare, are acces maritim excelent, după cum știți, nu doar uh, pe Mediterana, ci și pe Atlantic și am putea eventual să avem uh, și mai mult acces pe anumite puncte, să avem o furnizare bună de gaze naturale, care să ajute la îndeplinirea strategiei noastre globale în domeniul gasului. Știu că există o dificultate pentru noastră, pentru că noastră sunteți comisar european și vorbim de o singură țară, dar totuși, care e opinia noastră în legătură cu piața gazului uh, în Spania, piața iberică, de fapt, a gazului și cum putem să folosim interesul nostru comun? Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, spune președintele, doamna Mut, acum. Mulțumesc. Uh, E clar că uh, sunt unele elemente ale acestui pachet care sunt foarte binevenite. Sunt câteva comentarii pe care aș vrea să le fac. Mai întâi, prima acțiune, primul pachet de acțiune uh, se concentrează în special asupra gazului, după conferința COP21 de la Paris, după toate titlurile din ziare de atunci. Cum spuneam, e vorba de nevoie de acțiune, dar tranziția uh, va lua timp pe piața energetică. Trebuie totuși să încercăm să evoluăm cât mai rapid putem și în legătură cu un comentariu care s-a făcut în legătură cu situația actuală de prețuri foarte reduse la petrol și gaz. Trebuie să fim atenți cum putem stimula această tranziție. În al doilea rând, uh, chestiunea cooperării regionale, cum și cum putem uh, să o încurajăm. Pentru că, sigur, vorbim despre ea, dar avem nevoie și de acțiune. Și trebuie să vedem cum obținem acest lucru. Și, în fine, ați ridicat problema EFSI și ACF și mai ales ce privește EFSI susținerea unor platforme regionale în cadrul statelor membre mai degrabă decât la nivel supranațional, în nivelul unor grupuri uh, supranaționale și posibilitatea de a examina modele alternative, de exemplu energie, uh, furnizare cooperativă de energie uh, între state membre la nivel uh, regional și de asemenea proiecte de energie eficiență. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult domnul Toșenovski. Mulțumesc, domnule președinte. Multe întrebări și-au primit deja răspunsul, mai am doar una. Ați menționat importanța uh, centralelor care sunt bazate pe gaz, centralelor pe gaz, ca un backup la resursele, la resursele de energie regenerabilă pentru a păstra stabilitatea. Dar aceste centrale nu prea se construiesc, de fapt. Nu știu să se construiască foarte multe astfel de centrale în acest moment, din diverse motive. Prețurile uh, de construcție sau modelul de business, modelul de afaceri, de funcționare complicat uh, pentru astfel de centrală, pentru că e greu să definești, să spui cât, când va fi cât de des va fi Da, în Europa vorbim de multă vreme de acest tip de centrale și în Parlament și în continuare suntem în acea situație și anume că stabilitatea rețelelor este în continuare uh, furnizate de centrale pe cărbune. Și că nu o să putem să le eliminăm pentru că uh, noile surse nu apar. N-ar trebui poate să ne redefinim abordarea noastră în legătură cu datoria de a stabiliza rețeaua? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul, spune domnul președinte. Doamna Spirachi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Would like to insist on your conclusion that energy... Domnule comisar, aș vrea să insist asupra concluziei noastre că uh, uh, acordurile energetice semnate în trecut de statele membre nu sunt suficiente și nu sunt satisfăcătoare și că e clar că trebuie să existe o, un transfer de putere de la statele membre către Comisie, către Uniune. Uh, am aici două întrebări. Prima se referă la procedura de infringement aș vrea să vă întreb care este procedura în ce privește acordurile existente între statele membre și celelalte acorduri interguvernamentale. Dacă un stat membru ar vrea, de exemplu, să extindă un acord actual, va trebui să ceară permisiunea Comisiei și dacă nu, cum o să puteți să livrați strategia Comisiei? Și în al doilea rând, în ce privește subiectul unei mai bune interconectări, așa cum ați spus deja, uh, e nevoie de o concentrare asupra uh, elementelor cele mai importante. Vreau să vă întreb cum o să faceți efectiv pe teren lucrul ăsta. O să încurajați uh, statele membre să-și schimbe planurile operaționale în cadrul cadrului financiar multianual pentru a începe să dezvolte, nu știu, conducte sau uh, spații de stocare transfrontaliere? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Daniel, spune președintele. Dacă mai sunt uh, cele de intervenție, nu mai văd niciuna. Domnul Balcitis. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Ați uh, vorbit despre principiile interconectivității și ați menționat unele state membre. Ați vorbit despre eficiența din punct de vedere a costurilor, dar dacă vorbim de surse diverse, atunci putem să ne gândim și la prețuri mici și în viitor, eficiența de cost, nu știu dacă nu va fi problematică. Credeți că nu credeți că această eficiența de cost a interconectărilor n-ar trebui să fie principalul punct? Ar trebui să ne concentrăm asupra unei decizii politice care să fie susținute de Comisie. Mulțumesc, domnul Turmes. O întrebare de follow-up. Domnule comisar, ați spus, dacă am înțeles bine, că strategia pe GNL e cumva și o modalitate de a primi finanțare pentru GNL uh, prin FC și SEF. Vreau să vă reamintesc că în, Connecting Europe, în legislația Connecting Europe se spune că nu mai mult de 50% din bani uh, pot să meargă la gaz, pe gaz. Pentru că noi, Parlamentul European, am încercat să dăm prioritate infrastructurii de electricitate. Știm din anii trecuți că gazul uh, a primit deja majoritatea proiectelor. Deci noi cred că noi ca instituție vrem să fim respectați și cred și sper că nu vorbesc doar în numele meu aici. Avem în legislație această limită de 5%, nu mai mult de 5% pentru gaz. Deci cum puteți să promiteți și mai mult pentru gaz când deja în anii uh, trecuți am văzut că majoritatea banilor s-au dus pe gaz și nu ne mai rămân bani pentru electricitate. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt uh, cereri de intervenție. Domnule comisar, foarte multe întrebări. Voi încerca să răspund, spune domnul comisar. Domnul Director uh, Nagama, dați-mi voie să spun că uh, conferința COP21 uh, acordul de a reduce încălzirea globală în mod semnificativ va necesita o decarbonificare totală a economiei până la sfârșitul secolului. Și la ce s-au angajat părțile acolo, inclusiv Uniunea Europeană, la, la conferința COP așadar, este că în 2020 vom uh, stabili o strategie pentru jumătatea secolului, strategie de luptă cu schimbările climatice. Evident că uh, noi trebuie să fim uh, mai ambițioși și că țintele noastre începește reducerea emisiilor vor fi extrem de semnificative. Deci Comisia spune că în 2030 gazul va avea un rol important de jucat, dar în 2050 va avea un rol mult mai puțin important. Deci asta cred că este evident. Deci atunci când dorim să finanțăm infrastructuri, nu ne gândim la proiecte mari, domnule Turmes, ci pur și simplu ne uităm, vedem care sunt interconexiunile care lipsesc și de care avem nevoie ca să asigurăm furnizare adecvată de gaz pentru a face față acestui proces de decarbonificare. Și evident că n-ar avea niciun sens să avem uh, uh, aceste uh, uh centrale uh, distribuite foarte frumos peste tot, dar care dar să nu putem să le folosim, să nu putem folosi gazul pe piață, pentru că, de exemplu, nu există interconectare peste Pirinei. Da? Deci nu are niciun sens. Și deci nu vorbim aici de infrastructuri uriașe. Dacă vă uitați pe listă, investim cel mai mult pe piața de electricitate. Începește infrastructurile de gaz, acestea sunt dezvoltate de sectorul privat, nu de sectorul public. Sunt două componente în sectorul public sunt uh, uh, se obține finanțare pe piața uh, privată prin EIP și FC și de asemenea ne asigurăm că cifrele sunt corecte și putem ajuta țările să atingă profitabilitatea. Suntem foarte prudenți, este ceea ce încerc să spun. Dacă vrem să stimulăm dezvoltarea energiilor regenerabile, avem nevoie de un backup atâta timp cât acestea se dezvoltă. 80% de nuestra electricidad con renovables. Llegaremos al 80 el... Pentru că uh, trebuie, la un moment dat, în decursul uh, secolului, va trebui să ajungem la 89% regenerabile. Da, avem nevoie de o opțiune de backup. Avem o, o dezbatere în Europa despre modul în care putem finanța aceste măsuri de, de susținere, de backup. Uh, centrale combinate, de exemplu, sau în unele țări, backup-ul este cărbunele, deocamdată. Deci trebuie să vedem care sistem energetic va garanta dezvoltarea energiilor regenerabile uh, fără să fie afectat furnizarea către consumatori pe această perioadă în care regenerabile se dezvoltă. Comisia, atunci când gândește o piață, trebuie să se gândească și la modalități prin care să abordeze această problemă. Și, în mod clar, pe măsură ce dezvoltăm regenerabile și îmbunătățim uh, eficiența energetică, la un moment dat multe centrale o să devină depășite și la un moment dat vor fi închise. Dar acesta este un proces care nu se va întâmpla peste noapte, ci va avea, e un proces care va avea loc de-a lungul acestui secol. Uh, Începește mixul energetic, treaba Comisiei este să garanteze că există siguranță de furnizare în cele mai bune condiții pentru toate statele membre eu nu susțin petrolul, așa cum a sugerat cineva. Ce încerc eu să fac este să găsesc cea mai uh, curată alternativă fosilă ca opțiune de backup în cazul în care se dovedește că uh, energiile regenerabile uh, au anumite probleme, uh, știu eu, dacă nu e suficient soare sau nu bate suficient vântul. După conferința COP21, uh, cineva, un, uh, un membru a spus ce mai discutați despre pachetul de gaz? Uh, păi pachetul dinainte, de înainte de COP a fost ETS-ul, deci am transmis un semnal foarte clar că vrem să stabilim un preț pentru emisiile de carbon. Și vă reamintesc că imediat vom veni cu un alt pachet pentru regenerabile, eficiență energetică, eficiența uh, energetică a clădirilor, un pachet mult mai diferit decât acesta. Dar avem problemele din Ucraina. Avem uh, o țară care spune că va ocoli Ucraina uh, uh, prin Marea Nordului. Uh, trebuie să negociem și s-a făcut o treabă foarte bună cu pachetul de iarnă. Uh, ca să ne asigurăm că Ucraina va avea acces la gaz în timpul iernii. Deci știm că avem furnizori foarte serioși, cum e Norvegia, și alți furnizori care, din când în când, ne fac să ne gândim cum trebuie să facem ca să ne îmbunătățim siguranța uh, furnizării. Apoi, domnul uh, Blanco are total dreptate, nu e deloc uh, logic ca astfel de interconexiuni în Pirinei, în Pirinei Oriental sau între Portugalia și Spania să nu fie dezvoltate. Trebuie o piață iberică care să fie conectată cât mai bine cu piața europeană generală. Mai ales într-un context în care vedeți, dacă vă uitați la curba prețurilor, gazul natural lichefiat și gazul de gazoduct uh, au prețuri care se apropie foarte mult unul de celălalt. Și asta pentru că uh, ele, prețurile contractelor de gaz sunt indexate la prețul petrolului. Deci dacă scade prețul petrolului, scade și prețul gazului. Așadar, când ai zăcăminte în Mediterana, la frontiera noastră sudică, asta e foarte important. Așadar, e cât se poate de logic. Începește abordarea regională, m-ați întrebat care va fi reacția statelor membre. Bun, e o ambiție pro, uh, o propunere ambițioasă, dar asta, trebuie să fie Comisia și Parlamentul va avea o dezbatere și vom avea un dialog. Dar nu mai putem să continuăm ca în trecut. Să... Trebuie să lucrăm la nivel regional și trebuie să avem solidaritate între statele membre. Uniunea Europeană a fost construită uh, pe solidaritate. Probabil cu această criză a migrației, elementul de solidaritate nu trece prin cel mai bun moment al său. Dar ca să abordăm marile probleme ale furnizării și securității furnizării, avem nevoie de solidaritate, e clar. De, de aceea avem fluxuri inversate, de aceea avem acest tip de organizare, deci avem o abordare ambițioasă. Și în fine, la fel se întâmplă și cu IG-urile. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu IG-urile? Am avut 124. Ce au făcut statele membre? Ce au spus statele membre? Nu putem renegocia pentru că uh, statele, statul celălalt nu vrea să uh, vină la masa negocierilor. Și am dat în judecată degeaba. Acum avem o evaluare ex ante și o să putem să le spunem, nu faceți asta, schimbați lucrurile și acum puteți să o faceți că înainte să înceapă proiectul. Deci, cu siguranță, dacă vor să renegociere, renegocieze, uh, renegocieze conform noilor uh, uh, condiții. Începește transparența acestor contracte de furnizare și dacă suntem intrusivi noi, Comisia. Pentru a face o evaluare de risc a acestor uh, acorduri și ce se întâmplă, să vedem ce se întâmplă la nivel regional european. Unul din lucrurile pe care trebuie să le știi e care e capacitatea de livrare de gaz, care e maximum zilnic de, posibil de livrat, uh, la ce puncte de livrare, unde va fi gazul, cu alte cuvinte, care e capacitatea de livrare a diferitelor, uh, diferiților provider. Deci, asta nu mi se pare intrusiv, pentru că Comisia va garanta confidențialitatea. Nu vrem să știm prețul. Deci nu, nu noi ne ocupăm de asta, vor fi alte autorități care se vor ocupa de preț. Dar dacă vă uitați în regulament, ce întrebăm e foarte clar. Și foarte limitat. Durata contractului, volumul de contract volumele minime și maxime zilnice de gaz, condițiile de suspendare a livrărilor de gaz. Clar. Dar dacă vreți o evaluare europeană holistică sau o evaluare la nivelul unui stat membru doar, atunci trebuie să știi la ce capacitate de livrare îți dă fiecare contract. Deci asta e. Um. S-a vorbit uh, uh, despre Convenția de la Paris. Trebuie acum să avem în vedere transportul, agricultura și dacă sunt uh, oameni care au căzut că ETS-ul este greu, să știți că sunt și alte acte normative la fel de grele. Am și fost în Polonia și am avut o discuție pe acest subiect și vom avea discuții în continuare pentru că avem obiective pentru fiecare stat membru și fiecare stat membru trebuie să uh, lucreze pe cel mai greu domeniu, dar vom veni cu o abordare sectorială, cu eficiență energetică și vom uh, veni cu uh, norme pentru emisiile de dioxid de carbon la, la autovehicule. Vă promit că voi face acest lucru în viitorul foarte, foarte apropiat. Apoi, ce facem cu interconectările? Ei bine, în primul rând să vedem ce se întâmplă pe piața electricității. Piața nu primește semnale pentru investiție, există un nivel de subinvestiție pentru că până acum nu se investește absolut deloc în rețea, în noile instalații, în absolut nimic. Deci uh, noi uh, trebuie să facem tot posibilul pentru ca piața să dea semnale de investiție pentru piața electricității, iar pe piața gazului lucrurile funcționează mai bine, dar avem nevoie de strategia GNL și cu asta am introdus mai multă competiție, ceea ce este întotdeauna pozitiv. Însă mare parte din proiecte sunt făcute de întreprinderi, deci de sectorul privat. Noi avem uh, un sprijin limitat 5,85 uh, miliarde prin CEF. Și gestionăm acești bani cu mare prudență. Văd că am uh, răspuns la mare parte din întrebări, spune domnul comisar. Este un pachet ambițios și pot să vă garantez că discuția de la comisie este amplă și am optat intenționat pentru o, o uh, abordare ambițioasă. La fel facem acum și cu macro-designul. Vreau și acolo ambiție și haideți să vedem dacă suntem în măsură să furnizăm rezultate concrete. Domnule comisar, mulțumim foarte mult. Mulțumit activității dumneavoastră. Iată și noi putem fi foarte activi la ITRE, nu-i așa? Pentru că avem probleme de rezolvat și trebuie să mergem înainte. Deci vă suntem extrem de recunoscători dumneavoastră pentru inițiativele dumneavoastră, pentru tot ceea ce ne-ați oferit în cadrul acestui pachet pentru Uniunea Energetică în general și uh, pentru ce ne-ați oferit la nivel energetic, la nivel de climă. Suntem foarte fericiți că ne putem întâlni adesea cu dumneavoastră la Comisia ITRE. Încă o dată mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. Thank you. You will help me with Poland. <laughs> uh, thank you, colleagues. Uh, last point for... Dragi colegi, ultimul punct pentru ziua de azi, acum, un studiu pe tema Inovarea deschisă, inclusiv imprimarea 3D, prezentat de Cristine Hamza și Dieter Refeld de la Metis. Este un studiu întreprins de um, Departamentul de Strategie Politică la cererea ITRE. Dragi colegi, domnilor și domnilor, v-aș ruga să întrerupeți uh, discuțiile în din sală sau le continuați pe hol. Thank you, Commissioner One. Mulțumim încă o dată, domnule comisar, mulțumim mult de tot. And uh, let me add, the study, the... Acest studiu descrie felul în care inovarea deschisă poate să ne ajute foarte mult, inovarea deschisă și imprimarea 3D cu anumite recomandări, nu așa, la final. Inclusiv uh, pe mai multe niveluri ca să rezolvăm problemele. A, deci doamna Hamza și domnul Refeld vor face prezentarea. 10 minute în total, vă rugăm frumos, dacă e posibil, e posibil? Trebuie. Am încotro? Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc pentru că îmi dați această oportunitate de a vă prezenta câteva rezultate uh, în linii mari, în doar 10 minute. Au început uh, inovarea deschisă și Uh, manufacturarea adițională ca subiecte separate, însă am văzut că merg foarte bine mână în mână. Am văzut că asta se renoiește industria europeană, mai ales la nivelul uh, manufacturării, dar și în ceea ce privește industriile creatoare. Sunt proiecte inovatoare care integrează aspecte sociale și societale. Combine this technical, these technical aspects with social innovation. Să îmbinăm așadar acest aspect tehnic cu inovarea socială, ceea ce nu s-a mai făcut până acum. Și uh, un punct cheie pentru studiul nostru, implementarea se face um, Uh, printr-o integrare uh, disruptivă pe termen lung. Deci, uh, în ceea ce face imprimarea 3D, foarte multe lucruri depind de viziunea tehnică. Rezultatul nostru este că lucrurile implementate ca astăzi, pas cu pas, or fi ele disruptive pe termen lung, dar Rezultatul depinde de mulți factori, precum reglementările, modelul antreprenorial și multe alte lucruri. Poate că în 30 de ani, privind în urmă, vom putea spune că a fost un moment în care elementul disruptiv a luat amploare, dar deocamdată este foarte greu să tragem linie și să spunem ce se întâmplă. Uh, very short, open innovation. Inovarea deschisă a luat amploare la începutul anilor 2000 Industria a început experimente în acest sens, de fapt, prin anii 90. E vorba de cunoaștere care accelerează inovarea internă și care pregătește piața pentru utilizarea inovării. În imagine vedeți uh, o descriere care arată că nu e vorba doar de inovarea dictată de consumator, de beneficiari. E vorba de uh, spin-in, spin-off, uh, activități de venturing. Deci uh, să nu confundăm asta cu open innovation, cu free innovation, pentru că dacă e inovare deschisă, nu este liberă, ci e deținută de întreprinderile care au inițiat procesul și diferă foarte tare de inovarea beneficiarilor. Sunt Uh, instituții de cercetare care sunt implicate foarte mult în activități industriale. Acum a fost penetrat domeniul high-tech și uh, diseminarea la nivel medium-low-tech uh, este vizibilă. Poate că este mai ușor să treci la nivelul low-tech pe termen lung, pentru că acolo nu există tehnologii separate și uh, departamente de cercetare și munca cu clienții este un lucru de la sine înțeles. Inovarea deschisă este un concept diferențiat, uh, utilizat de companii în maniere diferite și acest lucru depinde foarte tare de modelul de afaceri și impactul este asupra inovării globale, naționale și regionale. Haideți să trecem la imprimarea în 3D. Originea e prin anii 80. Pe atunci se numea rapid prototyping, după aceea s-a numit manufacturare aditivă. Avem uh, imprimare 3D individuală și acest lucru datează de prin anii 2000, de pe la jumătatea anilor 2000. Facem obiecte strat cu strat, nu ca și în metodele subtractive. Aici este diferențierea și pentru că este o abordare aditivă, sperăm foarte tare să economisim material și energie și așa mai departe. On the way to become well established in industry. Și de asemenea vrem să avem linii de producție la nivel industrial. Deci acum imprimarea 3D este la ordinea zilei. Um, în industria aerospațială, în domeniul dentar. Aici e mare potențial de a iniția procese de tranziție. De exemplu, în ceea ce privește dezvoltarea de noi industrii. Pe termen lung, ne așteptăm să trecem de la producția în masă la producția personalizată în masă. Față de industria uh, manufacturării tradiționale, Uh, aici sunt uh, diferențe extraordinare și lanțul de valori a imprimării 3D este până acum foarte variat. Uh, întrezărim cel puțin trei grupuri. Avem furnizorii de sistem, instituție de cercetare, educația, forța motrice adică și aici avem industria aerospațială, sectorul dentar, din sănătate și industria automoto cu primele matrițe în 3D inițiate în urmă cu câțiva ani. Of both, of Implementarea inovării deschise precum și a imprimării 3D în industria tradițională reprezintă lucruri foarte diferite față de abordarea de jos în sus. Sunt și culturi diferite pe aici pe acolo și nu este doar de o ciocnire a, între culturi, ci e mult mai mult decât atât. În mic rezumat, vă prezentăm uh, diferitele contexte. Inovarea deschisă este parte a unei strategii ample tehnologice legată de noul model de inovare sau de inovare socială, imprimarea 3D industrială își are originea în abordarea generală cu privire la digitalizare și uh, industrializare și este doar una din diferitele tehnologii disponibile în plan digital. Imprimarea 3D la nivel regional ține de modelul fabricării digitale. Și când ne uităm la imprimarea 3D, nu este doar imprimarea în sine, ci este vorba și de tehnologii uh, de tăiere cu laserul și așa mai departe. La inovarea deschisă e vorba despre întrebarea dacă are potențialul de a reforma sistemul regional inovator. Comunitatea open source este implicată în ambele domenii și în inovarea deschisă, dar și în inovarea bazată pe consumatori și beneficiari. Practic avem o democratizare a capitalismului cu originea în California. Nu apreciez neapărat expresia în sine, dar este vorba de uh, diseminarea tehnologiilor. Iată legăturile dintre domenii, între inovarea deschisă și imprimarea 3D și industrie. Între tăierile sunt marginale. La nivel regional sunt câteva legături care se axează pe noile industrii urbane și sunt legături puternice la firul ierbii între imprimarea 3D și inovarea deschisă. Încă două minute. some selected challenges and recommendations. The key issue is Câteva recomandări. Problema cheie este una legislativă și apoi de reglementare. Sunt foarte multe activități uh, la nivel uh, global, european, național și sunt două aspecte de avut în vedere aici. Odată e nevoie de un echilibru, e ușor de spus, greu de făcut. Avem nevoie de un echilibru între cadrul, de legislativ, cadrul legislativ și cadrul de reglementare pentru a oferi stimulente inovării, pentru a promo, proteja cunoașterea și, de cealaltă parte, pentru a găsi un cadru în care fluxul de cunoaștere să fie mult mai fluid. Uh, sunt câteva chestiuni de proprietate intelectuală aici și apar multe întrebări dacă să facilităm brevetarea sau nu și de cealaltă parte deschiderea, inovarea deschisă spune că brevetarea este uh, de domeniul trecutului și că avem nevoie de cunoaștere uh, la flux continuu. Există foarte multe companii de tip startup, mai bine de 100 de întreprinderi care susține, strate, susțin strategiile de open innovation, și mai ales în Italia, unele startup-uri încep să funcționeze fără modele de afaceri și fără finanțare. Fac asta și apar noi consecințe în domeniul retail, cum ar fi locuri de muncă în domeniul 3D. Educația și calificarea reprezintă aspectele cele mai importante aici. Vrem să creăm o punte de legătură <laughs> între meșteșugăria tradițională și producția modernă. Până acum uh, vedem o legătură importantă pe internet uh, la nivelul programării între tineri și uh, uh, sectorul tradițional, dar trebuie să vedem uh, cum anume conciliem cele două domenii. Aspectele de mediu sunt foarte controversate. Nu sunt studii exhaustive cu privire la imprimarea 3D și cu privire la ciclul de viață al uh, rezultatelor imprimării în 3D, dar credem că este potențial la nivel regional, în așa fel încât inovarea regională, ecosistemele, fie avute în vedere, mai ales în domeniul industriei urbane. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule Reifeld Și Acestea fiind spuse, aș dori să vă adresez o întrebare. Mm, straightforward. I mean, we... Deseori spunem că suntem înaintea noi revoluții industriale, dar uh, Facem o legătură frecvent între această nouă revoluție și robotică. Evoluția printării în 3D uh, ar trebui să fie revoluția industrială numărul 5? Nu. Acesta funcționează împreună cu robotica. Sunt uh, elemente diferite. Nu văd că este punctul 5, punctul 6. Nu, nu cred că... Da, așa se întâmplă cu toate revoluțiile. Domnul Tamburano. Mulțumesc pentru acest uh, studiu. L-am citit cu foarte mare atenție. Și personalul meu lucrează la un proiect în italiană. Am uh, lucrat uh, foarte mult la imprimarea 3D, inovarea uh, deschisă, care interesează foarte mult pe cetățenii. Avem întrebări și preocupări. Nu există în momentul de față legislație europeană care să acopere acest sector. În primul rând, nu există nicio certificare a echipamentelor care ajung în casele noastre. Avem tot felul de gadgeturi mai mici uh, în casă. Nu știm dacă sunt sigure care sunt emisiile pe care le au. Una dintre companii produce o imprimantă pentru copii, deci uh, trebuie să începem să ne gândim la legislație. Alminter vom fi invadați și o să ne trezim în niște situații neplăcute. E nevoie și de uh, etichetarea acestor uh, materiale. Nu știm ce se află în uh, filamente. Ați vorbit despre EBS, dar uh, nu știm uh, care sunt coloranții și celelalți ingredienți. E foarte greu să le urmărești. Înainte de a veni aici, am lucrat ca dentist și uh, au fost multe dificultăți atunci când am încercat să facem proteze. Nu există certificarea unor uh, instrumente care intră în contact cu uh, organismul uman. Care este ciclul de viață? Care este lanțul de producție al acestor materiale și care sunt posibilitățile unei economii uh, Uh, circulare. Deci uh, reciclarea și refolosirea acestor plastice care sunt folosite la producția de filamente. Dacă aveți astfel de informații, am fi recunoscător să le primim ca să le putem analiza. Uh, doamna Angelica Nibla. O întrebare. Ați menționat și trebuie să uh, Uh, ne, să reconsiderăm uh, drepturile de proprietate intelectuală și legislația în materie. Ce părere aveți? Da, în, în ceea ce privește uh, uh, legislația, sunt de acord, nu avem deocamdată o soluție. E vorba de uh, Uh, comisie, de uh, organizații de industrie să vină cu astfel de reglementări. Dacă începem cu o reglementație foarte riguroasă în ceea ce privește imprimarea 3D, uh, deja imprimarea 3D e moartă, pentru că funcționează într-un context diferit Însă, într-adevăr, sunt niște întrebări rămase deschise, sunt chestiuni care nu au fost discutate în contextul imprimării 3D. Nu sunt convins și nu sunt sigur în ceea ce privește reciclarea. Până în prezent, discuția este că sunt elemente uh, din imprimarea 3D care nu pot fi reciclate pentru că Uh, sunt folosiți uh, uh, aditivi și până la urmă produsul final sunt niște deșeuri care nu pot fi reciclate. Combinația de materiale foarte simple duce la de deșeuri și nu la materiale care pot fi reciclate. Comisia Europeană, doriți să uh, contribuiți la această discuție? Bună ziua! Aș vrea să răspund în îngrijorărilor dumneavoastră pentru că deja există discuții pe plan intern uh, la comisie în legătură cu toate aceste aspecte. Uh, nu pot să vorbesc în numele uh, celorlalte uh, direcții generale de la cercetare și alte direcții care se ocupă de aceste aspecte. Pot să vă spun că în momentul de față facem uh, o evaluare a celor de ofertă și există o, un subiect, o temă să inițiem un proiect Uh, în care să ne ocupăm uh, de toate chestiunile non-tehnologice, drepturi de proprietate intelectuală, reglementările și așa mai departe, uh, încercând să preluăm toate îngrijorările sau întrebările. Proiectul va începe în noiembrie, va dura un an sau doi, va fi un proiect deschis, cu multe ateliere, discuție, conferințe și m-aș uh, bucura ca toate contribuțiile să fie prezentate acolo. Vreți să vă prezentați pe scurt numele și cred că sunteți de la Digi Cercetare. Mă numesc Herman Estevan. Lucrez la uh, directoratul, Direcția de Unitatea 2, uh, uh, Direcția pentru Tehnologie în Cercetare. Din câte știu, regăsiți pe internet. Puteți să puneți întrebări ulterior domnului Reinfeld și veți primi un răspuns sau nu. Ok. S-a făcut o promisiune că nu vor rămâne fără răspuns. Nu o să fie chiar uh, ușor, pentru că e vorba de un domeniu total nou. Aș spune Revoluția Industrială numărul 5. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea de astăzi și vă mulțumesc tuturor pentru că ați rămas până la sfârșit cu mine și cu ceilalți. Ne vedem mâine la ora 9. Mulțumesc! Thank you.